Uh, so, uh, dear, dear colleagues. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să, să luăm cu toții loc, vă rog frumos. Și v-aș ruga de asemenea să optați pentru a fi așezați, pentru că nu stăm în picioare decât uh, când ovaționăm. Deci vă rog frumos uh, să luați loc. Dragi prieteni, haideți, luați loc! și permiteți-mi să deschid această reuniune foarte importantă. Costurile de energie și competitivitatea industriei europene. Vă rog frumos, uh, consilierul de la verzi, consilierul în verde, mă scuzați, să luați loc, vă rog frumos. Costul energiei și uh, competitivitatea industriei europene, o audiere foarte importantă. Am discutat problema asta uh, cu domnul comisar. O facem de ceva luni deja. Domnule comisar, mulțumim foarte mult pentru disponibilitate. În primul rând, bun venit dumneavoastră, domnul Caniete. Ne-am întâlnit și ieri, ne-am întâlnit și în dimineața asta, încă o dată, împreună, la o masă rotundă și la marea reuniune cu întreprinderile europene și aș dori să urez bun venit vorbitorilor și să uh, mulțumesc tuturor participanților pentru că au acceptat uh, invitația noastră la această audiere publică. Știm cu toții foarte bine și vreau să subliniez asta că fluctuațiile de preț la energie sunt foarte grave, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, țițeiul a ajuns la, la un preț la niveluri nemai întâlnite, costul acum nici mai este acoperit de preț. Și uh, mai sunt și elementele de cerere și ofertă, deci elemente de piață, costuri de investiție, apoi costuri de transport. Ca de obicei, uh, pe o piață liberă, pe o economie de piață, avem în vedere niște costuri de asigurare, infrastructură, subvenții, evaluare, reglementare, impozitare și de aceea am decis să avem această audiere, ca să obținem mai multe informații despre costurile de energie și ca să vedem ce se întâmplă cu competitivitatea și influența asupra competitivității. Avem două ore și jumătate prevăzute pentru această audiere. Vom avea două sesiuni. În primul rând despre furnizorii de energie și dimensiunea economică și apoi a doua parte despre utilizatorii de energie și viziunea acestora. Foarte important așadar, activitățile noastre pentru consumatori sunt avute în vedere, însă fără provideri, fără companii de energie, Iarăși este imposibil să pui lucrurile în ecuație. N-ai cum să ții în picioare o piață a energiei. Și aș dori să întreb pe experții noștri și pe membrii noștri să aș dori să-i rog să fie foarte conciși, să respecte timpul alocat, fiindcă e prețios. Mai întâi l-aș ruga pe domnul comisar Miguel Caniete să facă o intervenție introductivă înainte de audierea noastră. E foarte important pentru noi. Domnule comisar, vă rog frumos, domnule Buzec, stimați eurodeputați, e o plăcere pentru mine să mă întorc atât de repede la dumneavoastră pentru a discuta despre costul la energie și impactul asupra competitivității industriei. Este o discuție crucială pentru că în spatele costurilor și prețurilor se ascund niște îngrijorări politice majore. Uh, avem în vedere venitul uh, în fiecare gospodărie și uh, competitivitatea în Europa pe ansamblu. Comisia are un obiectiv clar de a relansa economia europeană și uh, Vrem să facem asta stimulând investițiile prin Fondul European pentru Investiții Strategice, asigurându-ne că există acces la capital și finanțe pentru întreprindere. Avem o uniune de capital pe care vrem să o construim ca să funcționeze mai bine piața unică și prin piața digitală Practic, eliminăm uh, barierele din calea oportunităților online. Prin Uniunea Inovării investim în cercetare și inovare, în proiecte importante, dar costurile de energie rămân uh, cu un impact uh, important asupra competitivității și este o regiune în care Uniunea Europeană nu are un avantaj în fața competitorilor globali. Uniunea energetică cu asta strategie trebuie să meargă pas cu pas în această direcție și este foarte important ca tranziția energiei să fie un catalizator uh, către sporirea competitivității și renunțarea la dependența de combustibilii fosili. Doar astfel vom putea face față volatilității prețurilor și uh, fluctuațiilor de furnizări. Suntem lideri mondiali în ceea ce privește crearea de produse eficiente ca energie și procese eficiente energetic. La ora actuală sunt 2,4 milioane de angajați în sectorul energetic în Europa, iar ecodesignul și politicile de etichetare energetică vor crea și ele câteva sute de mii de locuri de muncă în plus, cu 54 de miliarde de euro venit în plus pentru industria europeană până în 2020. Prin companiile noastre de talie mondială am fost o forță catalizatoare în ceea ce privește reducerea majoră de costuri în tehnologiile regenerabile. Costul panourilor solare a scăzut cu 80% în 5 ani și uh, asta cu un impact major asupra competitivității noastre. Este progres, dar realitatea este că tranziția la energie nu va avea loc peste noapte și de aceea trebuie să vedem unde ne poziționăm astăzi, adică să înțelegem cum vom face față prețurilor de astăzi la energie și cum vom veni cu măsurile politice necesare pentru a reduce costul la energie. Și de aceea audierea de astăzi vine la un moment oportun, de aceea Comisia la ora actuală pregătește un proces de follow-up uh, față de raportul din 2014 cu privire la costul și prețul la energie. Și înainte de a spune cam la ce să ne așteptăm în raportul de anul acesta, doresc să mă uit în urmă la concluziile din anul 2014 și să explic cum Uniunea Energetică ține cont uh, de uh, îngrijorările manifestate în raportul de atunci. Raportul din 2014 a arătat că există o lacună între prețurile din țările Uniunii Europene care ia amploare. Consumatorii în anumite state membre plătesc uh, de 2,5 ori până la 4 ori mai mult decât alții, alții din alte țări. Și în plan internațional, prețurile noastre la gaz erau de 4 ori mai mari decât în SUA, iar prețul la electricitate de 2 ori mai mare. De asemenea, am văzut că prețul uh, uh, Uh, angro era în scădere la electricitate, dar în termen real, în domeniul retail, creștea cu 2,5% pe an. Pentru gaz și electricitate, prețul retail cu impozite și taxe era și el sporit. Și uh, de asemenea, evoluția era inegală. În uh, țările cu multă energie solară și eoliană, prețul angro a fost afectat, dar nu suficient. Și uh, în ceea ce privește prețurile angro, am vrut să existe uh, un nivel omogen în Uniunea Europeană, dar n-am reușit asta și la nivel retail. E nevoie de politici coordonate, de coordonarea tarifelor. Problema este că acestea diferă foarte mult acum pe piața internă și în fața acestor provocări, recomandările noastre au fost cât se poate declare. Deja avem uh, pași importanți efectuați mulțumită Uniunii Energetice. În anul acesta avem uh, pachetul adoptat săptămâna trecută cu privire la securizarea furnizării de energie, în așa fel încât să avem o piață a gazului mai integrată și mai competitivă, mai ales prin cooperarea regională. Am făcut progres semnificativ anul trecut în ceea ce privește construirea de infrastructură și cu, punct, cu puncte de interconectare pentru a integra și a menține prețurile la un nivel scăzut. Vom avea designul pentru piața electricității și vom îmbunătăți gestionarea rețelelor cu o mai bună legătură între uh, piețele de furnizare, vom coordona și schemele naționale în acest sens și programe naționale. În ceea ce privește uh, schema um, de comercializare a certificatelor de emisie ETS, o vom revizui în așa fel încât să existe o acoperire mai amplă și uh, vom uh, revizui și directiva cu privire la energiile regenerabile, așa fel încât energia curată să fie perfect integrată pe piața energetică. Apoi, Vrem să uh, reglementăm și consumul de energie și pentru asta vom uh, propune revizuirea legislației cu privire la eficiența energetică înainte de finele acestui an. Astfel vom schimba felul în care accesăm și utilizăm energia în Europa, va trebui să reducem prețurile și va trebui să gestionăm costurile. Vom îmbunătăți securitatea, vom îmbunătăți eficiența furnizorilor și durabilitatea și va exista uh, o sporire a competitivității europene. Toate acestea sunt progres real, dar de la publicarea ultimului raport, peisajul deja s-a schimbat, s-a schimbat mult mai repede decât ne-am fi putut aștepta noi. Anul acesta vom avea un raport în care vom discuta despre prețul la gaz și la energie și despre prețul la electricitate și fluctuațiile de preț și trebuie ca prețul la gaz să nu mai fie atât de scump uh, aici față de SUA, la fel și cu electricitatea. Vedem uh, la ora actuală că din cauza faptului că scad prețul la combustibilii fosili, importul în Uniunea Europeană, care acoperă țițeiul crud, uh, gazul și cărbunele, a, a scăzut de la 400 de miliarde de euro în 2013 la 260 de miliarde în 2015, ceea ce este un declin de 35% în doar 2 ani de zile. Scăderea facturii de import între 2013 și 2014, care este de 140 de miliarde, este echivalentul cu 1% uh, din uh, PIB-ul european. Slăbirea monedei euro de la 1,40 în mai 2014 la 1, la pes, un pic peste 1 în martie 2, în un an mai târziu, a reprezentat uh, o depreciere de 20% în 10 luni de zile, ceea ce uh, a avut strânsă legătură cu prețurile în scădere la combustibilii fosili. Unele dintre aceste lucruri afectează și strategia noastră politică. Noi vrem să scădem costurile prin eficiență energetică, dar sunt și foarte mulți factori externi. În SUA uh, există o modificare a furnizării de gaz, apar accidente nucleare, um, apar noi uh, actori pe piață, oricum prețul global al energiei ne um, oferă astăzi un mic uh, stimulent macroeconomic și Uh, ne oferă posibilitatea de a revizui procesul de producție, de a investi în noi uh, tehnologii. Dar să o spun foarte pe șleau, prețurile scăzute de astăzi nu ne oferă șansa să ne culcăm pe ureche, pentru că dacă e un lucru sigur de data aceasta cu privire la aceste prețuri, atunci acesta este că nu va rămâne stabil acest preț. Prețul de astăzi este cam cum a fost în 2009, dar în anul 2012 era 120 de dolari barilul și între 2004 și 2008 a crescut uh, de la cam cât este astăzi la 140 de dolari barilul. Ce vreau să transmit de fapt este că fluctuațiile în energie sunt rapide. De aceea, ca un follow-up al raportului pentru 2014, ne-am angajat să începem o monitorizare reg regulamentară a costurilor și prețurilor. Raportul din 2015 va fi publicat în vara aceasta și vom uh, Uh, explora diferitele tendințe, vom face comparații, vom uh, analiza fluctuațiile de cost, modificările de cost, atât din domeniul industrial cât și din domeniul casnic și vom face acest lucru ținând cont uh, de activitatea intensă industrială. Acum suntem în pregătire cu acest raport și ne interesează să ascultăm opinia cât mai multor părți interesate. Ne interesează studiile, ne interesează uh, Uh, atelier de lucru. Am avut un atelier de lucru în ianuarie, vom avea un altul în martie și vrem să ascultăm și opinia dumneavoastră a parlamentarilor și a experților dumneavoastră. Stimați eurodeputați, sensul acestei analize este să fim foarte bine informați, în așa fel încât să putem să ne pregătim un răspuns politic și strategic și să avem o imagine clară a impactului pe care acțiunile noastre îl vor avea asupra durabilității și economiei europene. Raportul ne va ajuta să înțelegem mult mai bine peisajul și ne va permite să monitorizăm progresul pe care îl facem. Și aștept cu nerăbdare să ascult opiniile dumneavoastră de astăzi și să cooperez cu dumneavoastră pe toate inițiativele ce țin de Uniunea Energetică pentru a îmbunătăți competitivitatea industrială europeană. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Commissioner. Um... Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Știm prea bine că domnul comisar Uh, va trebui să plece la ora 16 și de aceea mergem pe repede înainte pentru că trebuie să-i ascultăm mai întâi pe expert și apoi vom avea runda de întrebări și de răspunsuri. Un prim vorbitor acum, domnul Lopez Tafal Bascuniana. Aveți un nume foarte complicat în spaniolă, domnule, spune președintele, dar mă gândesc că v-am pronunțat totuși corect numele, nu-i așa? Aveți uh, o formare în economie, dar în urmă cu șase ani uh, domnul Bascuniana a fost uh, ales director al Departamentului de Reglementare al companiei globale care acționează în infrastructură, energie regenerabile și servicii cu privire la gestionarea apei. A fost ales și vicepreședinte al Asociației pentru Energie Eoliană și Uh, președinte al uh, Societății Spaniole pentru Energie Eoliană uh, în ultimii doi ani. Deci ne interesează foarte tare să ascultăm opinia dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți activ în domeniul regenerabilor, regenerabilelor. Aveți cuvântul. Commissioner Chairman. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, suntem onorați să fim aici la această audiere publică. Dezbaterea de astăzi e foarte pertinentă, <clears throat> pentru că discuția dacă e periclitată competitivitatea europeană din cauza costurilor energiei trece dincolo de dezbaterea industrială. Unii pretind chiar că politica europeană în materie de energie și clima ar trebui să fie atenuată din cauza efectelor negative asupra competitivității. Comisia Europeană și Agenția pentru Energie Internațională au studiat cu atenție. În curând va fi un nou document din partea Comisiei. Prin urmare, nu pretind că aș avea cele mai recente date, nici că aș avea răspunsul uh, absolut. Dar sunt niște elemente care ar trebui analizate pe care o să le prezint. Și o să fac din prezentare unei companii care se ocupă de energie regenerabile, pentru care e foarte clar că una dintre căile cele mai bune pentru ca Europa să-și îmbunătățească economia și competitivitatea este să mențină și să intensifice politica de nou cadru energetic. Okay. Just a few words about my own company, Acciona. We own and operate over 8.6 avem uh, peste 8,6 mii de în diverse țări, inclusiv în Uniunea Europeană, și suntem pe locul 5 ca generare eoliană, dacă nu ținem cont de China. Totul a început cu 20 de ani în urmă, de ce ne considerăm un exemplu bun legat de modul în care politica energetică regenerabilă ajută companiile și industriile <clears throat> să aducă noi produse și să devină actori pe scena globală. Okay. There it goes. Now, going to the specific uh, subject of today. Acum ceva mai concret legat de prezentarea de astăzi cu, în legătură cu competitivitatea, putem identifica două definiții ale competitivității. Mai întâi cea globală, care e setul de instituții, politici și factori care determină nivelul de productivitate al unei țări. Știu că e determinat diversi factori uh, stabilitate macroeconomică, de reglementare, capacități financiare și mai departe. Pe de altă parte, competitivitatea industrială e un concept mai limitat care arată capacitatea unei industrie date să concureze, ceea ce afectat de mulți factori complet diferiți de costuri cu munca, costuri cu materia primă. Costurile cu energia sunt unul dintre factori, dar n-au decât o influență parțială limitată asupra competitivității industriale. Primul mesaj de astăzi ar fi că trebuie să separăm uh, competitivitatea industrială de cea globală și să vedem rezultatele Forumului Economic Global. If we then therefore limit ourselves to the more narrow concept. Deci ne referim la conceptul mai restrâns de competitivitate industrială. Trebuie să vedem în ce sectoare costurile de energie reprezintă o pondere mai mare în costurile totale. Adevărul este că ponderea totală a acestor sectoare în PIB-ul european nu e foarte pertinent. Diverse surse estimează la 1,4% din PIB, ceea ce nu e surprinzător. Din două motive principale. Mai întâi că industria energofagă e în scădere, pentru că acum se bazează mai mult pe fabricare cu o mai mare plus valoare. De asemenea, Europa are lipsă de resurse proprii de energie, cu excepția celor regenerabile. Al doilea mesaj ar fi că competitivitatea unor sectoare industriale nu reflectă competitivitatea întregii industriei europene. Industria narcofagă. competitivitatea lor este o chestiune importantă pentru economia Europei, dar nu e o problemă globală pentru întreaga industrie. Odată ce identificăm sectorul industrială pentru care trebuie să ne concentrăm să vedem care sunt costurile energetice pertinente și să nu uităm că costurile energetice au două componente, cu gazul și cu electricitatea. Adevărul este că ponderea costurilor gazului în costurile totale de producție a industriei uh, e mai mare decât electricității, lucru care se vede în diverse studii. Din 2014, un studiu al Comisiei Europene, până la un studiu mai recent al Boston Consulting Group de, da, despre principale 25 de exportatori și vedem că gazul reprezintă mai mult, are o pondere mai mare în costurile totale de producție decât costurile cu electricitatea. Și dacă includem ca factor evoluția gazelor de șist din SUA, ne putem întreba <clears throat> dacă problema competitivității nu e de fapt una legată de gaz și nu de electricitate. Cu toate acestea, vărsă din afară e un lucru de care nu se ține cont și atenție acordată în special sectorului de electricitate. Ar trebui să dea o prioritate mai mare gazului dacă vrem să ne <clears throat> rezolvăm uh, problema în mod corect cu opțiunea de politică. Toate acestea e adevărat că problema la gaz nu trebuie să ascundă problema la electricitate, iar prețurile la electricitate au crescut destul de mult recent, deși nu putem ignora faptul că au rămas destul de stabil. de la jumătatea lui 2012, conform cifrelor Eurostat. Întrebarea pertinentă este în ce măsură aceste costuri cu electricitatea afectează sectoarele energofage, competitivitatea lor. Ca să răspundem, trebuie să ținem cont de câteva elemente. În primul rând că companiile industriale energofage plătesc mai puțin decât consumatorul casnic sau companiile obișnuite pentru electricitate consumatorii rezidențiali plătesc pentru electricitate un preț de 2,5 ori mai mare decât cel al companiilor energofage, iar micile companii industriale plătesc 40%. alt element care se vede pe diagrama că prețurile la electricitate pentru industriile energofage <clears throat> diferă mult între statele membre. Întrebarea care se pune este dacă există o problemă unică sau există multe probleme multiple cu cauze diferite. În treilea element, ce nu se vede foarte bine, factura de electricitate determinată de componenta prețurilor pieței energetice care se leagă direct de prețurile la energie și mult mai puțin de taxe și impozite. După cum tocmai a spus domnul comisar, <clears throat> E vorba de aceste concepte de taxe și impozite unde se includ majoritatea costurilor de producție și nu la componenta de piață a facturii de electricitate. Mari consumatori de energie sunt acceptați uh, sau acceptă aceste elemente. Iată de ce sectorile respective beneficiază deja multe țări de tratament privilegiat în ce privește prețurile la electricitate. Pe lângă toate acestea, știm că există și alte câteva instrumente, cum ar fi credite gratuite, compensarea costurilor indirecte și alte elemente care au fost incluse și avute în vedere în diverse studii, inclusiv în cel de la Comisie. Al patrulea mesaj ar fi că e necesar să uh, ne gândim cu atenție când studiem dacă într-adevăr există o problemă de competitivitate a costurilor la energie pentru aceste sectoare din Europa și în special care sunt motivele pentru care există o astfel de problemă. Și mai mult, când una dintre acțiunile sugerate uneori implică o schimbare în strategiile de climă și energie ale Uniunii Europene. În încheierea intervenției o să mă refer la impactul unui instrument cheie al acestei politici comune în materie de energie, politica energiilor regenerabile în aceste sectoare. Uneori, Sursele regenerabile au fost prezentate ca fiind în, antagon, în antagonism cu competitivitatea industriei. Nu e o ipoteză fiabilă. Dacă ne referim la un document de lucru al Comisiei din 2014, cifrele nu sunt alarmante, din potrivă. Sectoarele cele mai mari consumatoare la producția de aluminiu și de produse bazate pe clor erau cifre destul de mici, 0,9 și 2,4%, deci nu e un procent atât de mare. În plus, să nu uităm de impactul uh, altor efecte care se creează când costuri uh, variabile, cum ar fi energia eoliană, intră pe piață, ceea ce reduce prețul marginal de pe piață și, prin urmare, prețurile în general scad. Evident, cu cât e mai mare penetrarea energiilor regenerabile, cu atât uh, scad prețurile și cu cât e mai mare componenta în factura de electricitate, cu atât va scădea atunci când uh, crește ponderea energiilor regenerabile. Ar putea avea un impact pozitiv net, după cum s-a arătat în comunicarea Comisiei din 2014, uh, când a spus că atunci când în acest efectul net al <clears throat> regiunilor regenerabile la prețul cu amănuntul este în scădere și nu în creștere, lucru care se vede în Spania, în Irlanda, după cum vedeți în imagine. Există <clears throat> rata de penetrare energiei eoliene, nivelul prețurilor în stânga, se corectează vorbitorul, și pe orizontală vedem evoluția penetrării energiei eoliene pe piață din decembrie 2013 și apoi seamănă în celelalte luni. Cu cât e mai mare penetrarea, cu atât uh, scade prețul și, după cum vă spuneam, și prețul final pentru consumatorii energofagi scade. Ar fi o greșeală să considerăm că energiile regenerabile dăunează competitivității. Doar câteva cuvinte, revenind la începutul prezentării despre competitivitatea globală pentru noi, ca actori în energia regenerabilă, o industrie care nu preexista cu două decenii în urmă, pentru noi e extrem de limpede că o creștere a surselor regenerabile, energie ajută, încurajează economia și va fi și mai mult așa dacă se ating obiectivele lui 2030. În încheiere, foarte pe scurt, dacă există o problemă pertinentă, aceasta trebuie să fie rezolvată, dar întâi corect analizată și dacă factorii de decizie hotărăsc să găsească soluții pentru această problemă importantă, ar trebui să facă după analiza aprofundată și după părerea noastră <clears throat> în aliniere cu politicile în materie de energie și clima ale Uniunii Europene. Mulțumesc, mulțumim uh, pentru mesajele foarte clare, cele cinci din cât le-am socotit. E foarte important să știm care sunt cele mai importante cinci puncte la care v-ați referit și acum trecem la al doilea expert, profesorul Neuhoff, fizică la Universitatea de Heidelberg, apoi la London School of Economics și Universitatea Cambridge profesor pentru politici de energie la Universitatea Tehnică din Berlin. Ce pregătire extraordinară! Și conduce proiecte legate de viitorul sistemelor de electricitate, energie regenerabilă pentru rețeaua de cercetare și strategii în materie de climă și schema europeană de tranzacționare a emisiilor our, cause, our, our question is very... E o întrebare foarte importantă. Furnizorii de energie, dimensiunea economică, cum vedeți aceste aspecte din punctul dumneavoastră de vedere și pe baza experienței? Aveți cuvânt. Aș dori să vă rog să nu vă întindeți mai mult de 10 minute, că nu avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această invitație. Dați-mi voie să spun de la bun început care sunt cele cinci puncte pe care vreau să le abordez. Mai întâi trebuie să uh, diferențiem între producătorii de materiale și restul industriei. Apoi mă voi referi la uh, evoluția prețului la energie, care creează o mare oportunitate acum, uh, de care însă trebuie să profităm pentru a ne asigura competitivitatea pe termen lung. Apoi, pe locul 3, elemente determinante ale competitivității industriei europene, adică să încerce uh, industria europeană să gestioneze volabilitatea, să facă uh, uz de energia regenerabilă și de capitalul uh, costul redus cu capitalul pe care le avem în acest moment, care este un mare avantaj pentru Europa, și apoi, în al treilea rând, să obținem modernizarea și să folosim potențialul de inovație. Trebuie să insistăm mult aici, în politicile noastre. Și dați-mi voi să detaliez. În ceea ce privește perspectiva industriei, puteți vedea o imagine care caracterizează practic cota din uh, PIB, uh, asta uh, în cazul Germaniei, pentru fiecare industrie în parte. Și putem vedea care sunt și costurile energetice pe care le au acești actori. Pe prima axă avem o cifră care merge până la 30%, și apoi uh, o cotă pe orizontală care merge până la 2,2% din uh, PIB, care este în uh, restul Europei de 1,5%. Avem aici detaliate sticla, cimentul, oțelul, chimicale de bază, aluminiu, hârtie și așa mai departe. Practic, principale procese care consumă energie și care duc la crearea de materiale de bază. Pornind de la aceste materiale, putem uh, să detaliem uh, și să insistăm în discuție. Și dacă e să ne uităm la acest grafic, găsim aici toate elementele esențiale. Pentru alte industrii, uh, ei bine, este important pentru Europa să recunoaște că vorbim de o dependență energetică de 98% a acestor industrii. Oricum, uh, aceste industrie trebuie stimulate să sporească eficiența energetică și cum facem asta? Aceasta este marea provocare. Uh, eu pot să vorbesc și de evoluția prețului la uh, energie pentru uh, cărbune, gaz, petrol și dioxid de carbon. E oarecum înfricoșător să vedem cât de dramatic a uh, scăzut uh, prețul la petrol și la cărbune și asta din cauza că cererea mondială a scăzut. O parte a scăderii este legată de anumite perspective economice care apar acum, o alta datorită scăderii dependenței de energia fosilă. Prețurile noastre la gaz întotdeauna au fost mai ridicate decât cele din Statele Unite, chiar de două, trei ori mai mari uneori. Acum suntem la același uh, nivel absolut, uh, pentru că diferența între cele două prețuri este minimă. În ceea ce privește prețul la componente, uh, Europa este foarte aproape de Statele Unite. Prețul la cărbune a scăzut foarte mult datorită sporirii capacității de producție, iar în ceea ce privește prețul la dioxid de carbon, l-am pus pe aceeași scară pentru că ele sunt, uh, el este legat de prețul la cărbune. Am auzit ce se întâmplă cu costul politicilor. Dacă reducem costul acestora, atunci în sectorul uh, materialelor uh, nu există fluctuații sau probleme. Există și mai mare volabilitate în ceea ce privește prețul la curent. Cu verde vedeți uh, coasta de est a Statelor Unite uh, cu restul culorilor state din um, Europa. Și există două implicații ale acestei volatilități. Pentru ca industria să facă față volatilității, trebuie să facilităm oportunități serioase pentru atenuarea uh, costurilor pentru că volatilitatea regională este cea cu care se confruntă Europa, și pentru a facilita atenuarea costurilor trebuie să uh, găsim niște puncte de referință, după care discuția noastră va ajunge la uh, designul pieței interne sau la uh, achizițiile publice. În aceeași imagine puteți vedea că am văzut care sunt și variații de preț în interiorul Uniunii Europene anticipăm că va exista o mare variație pe viitorul. Aceasta este o mare oportunitate pentru industriile care consumă foarte multă energie. Pot să-și schimbe producția, să pună accentul pe uh, prețurile reduse la energie, uh, făcând uh, față și cele legate de calitatea producției. Această imagine, în partea de jos, uh, vă arată cu albastru câți bani am cheltuit în Europa pentru a importa combustibil fosil, cu verde uh, combustibil noștri fosil uh, intern și cu verde ce s-ar, cu albastru ce s-ar întâmpla dacă am îmbunătăți costul carburanților. Se pare că am folosit până acum 5 miliarde de euro anual pentru uh, Uh, acest uh, consum. Cu linia punctată am calculat ce ne-ar consta, uh, ce, ce ar costa să economisim la fel de multă energie dacă am avea două treimi energie eoliană. E bine, am estimat puțin costurile pe durata 20 de ani. Gândiți-vă că la începutul anilor 2000 ar fi fost de neimaginat să ajungem uh, la costuri de import atât de mari uh, pentru combustibilii fosili. Dacă ne gândim la ce se întâmplă astăzi, uh, suntem în același model de gândire. Prin urmare, în ce privește securitatea energetică și politica de climă, pot să fiu destul de optimist pentru că putem folosi banii de la export pentru a acoperi costurile combustibilor fosili pentru a investi în Europa, exact la uh, aceleași costuri. Dar, hai, dar haideți să pornim de la următoarea presupunere. Calculul s-a bazat pe faptul că costul uh, de capital ar fi de 5%. Uh, am uh, consultat investitorii europeni în 2014 și am întrebat care sunt costurile lor pentru energia eoliană. În Uh, Germania vorbeam de 3,5 până la 4,5%, în alte state din Sud 9%, în Grecia 12%, însă în Suedia vorbeam chiar de 8%. Care sunt așadar uh, motoarele și implicațiile? Dacă revenim la imaginea anterioară, dacă nu avem uh, un cost mediu de 5%, ci de 4% ca în Germania, se pot reduce costurile pe mai departe dacă, pe de altă parte, însă ne îndreptăm spre mecanisme care să uh, creeze un risc de politici, care nu permit participanților să semneze contracte și uh, care nu atenuează costurile, ajungem până la 10-12% față de 8% cât este acum în Suedia. Cu energia regenerabilă, practic, totul devine mai scump. Așadar, care sunt implicațiile pentru politica europeană? Trebuie să cooperăm la nivel european pentru a ajuta statele uh, care au costuri de capital uh, inerent uh, mai ridicate. Putem face asta prin proiecte comune, putem face asta prin intermediul BEI uh, și asta pentru a atrage oportunități de investiții în aceste state. Trebuie să ne axăm pe gândirea de politici pentru a crea un cadru de investiții bun. Mecanismele de remunerare sunt și ele esențiale aici pentru că creează stabilitate pe termen lung. Ele au fost discreditate în anumite sectoare și asta pentru că le-am folosit în trecut pentru a acoperi costurile energiei regenerabile când aceasta era foarte scumpă. Acum aceste tipuri de uh, surse de energie nu mai sunt atât de scumpe, așadar costul lor va tot scădea uh, pe viitor. Avem nevoie însă de astfel de mecanisme pentru că uh, astfel, altfel uh, costul capitalului nu va fi redus. În al treilea rând, uh, am discutat energia regenerabilă uh, gândindu-ne că e atât de scumpă cât întotdeauna necesită uh, sprijin. Însă am văzut ce se întâmplă cu uh, volatilitatea în graficele anterioare. Cred că peste câțiva ani politicile noastre de asigurare împotriva prețurilor ridicate la energie ne va face să înțelegem că Um, prețurile la combustibilii fosili s-ar putea să rămână la nivel redus uh, încă 2-3 ani, apoi uh, să crească. De aceea avem nevoie de uh, asigurare. De aceea trebuie să atenuăm acum costurile. Trebuie să asigurăm pe consumatori că avem niște mecanisme de asigurare pentru creșterea prețurilor. Astfel de scheme se pot dovedi foarte eficace pe viitor. În cel din urmă, dacă e să ne gândim ce am putea face pentru a spori eficiența energetică în Europa, e bine, trebuie să diferențiem uh, între uh, industria unde costurile ajung până la uh, 1,6% pentru energie. Avem nevoie de standarde pentru uh, a gestiona bine sistemele uh, energetice, pentru a respecta obiectivele. Dacă ne gândim la sectorul materialelor, unde uh, costurile energetice sunt semnificativ mai mari, există aici uh, dispoziții mai bune și există, practic, uh, speranțe că vom avea niște bani veniți de pe urma unor mecanisme de compensare precum ETS. Prin dispoziții speciale se pot aborda aceste probleme și ar trebui vizate tocmai procesele care îmbunătățesc eficiența energetică. Uh, oportunitățile de atenuare se regăsesc ele însele în acest uh, lanț. Ori noi nu trebuie decât să ne gândim la uh, instrumentele pe care le avem pentru a crea stimulente, precum uh, uh sistemul ETS. Și ultima mea observație, așadar, Uh, trebuie spus că ETS nu este cel mai bun sistem disponibil. Am uh, pus uh, foarte mult efort în tehnologiile de vârf în Europa. Există fonduri pentru modernizare, însă chiar trebuie să existe strategii între industrie și guverne pentru a insista mai ales pe eficiența energetică în sectorul materialelor, pentru că e nevoie aici de modernizare. Așadar, trebuie să diferențiem între sectorul materialelor și alte activități industriale, pentru că așa putem înțelege provocările, putem gândi mai bine politici uh, și să nu uităm uh, ce se întâmplă acum în domeniul energiei reprezintă o mare provocare, să nu ratăm această o șansă. Piața poate să atenueze uh, riscurile și costurile volatilizării să nu uităm că avem nevoie și de costuri de capital reduse și că trebuie să folosim uh, la maxim potențialul uh, din prezent prin programe dedicate uh, pentru sectoarele care consumă foarte multă energie. Mulțumim foarte mult. For your speech. For... Mulțumim foarte mult pentru discurs, pentru intervenție, foarte clară prezentarea. Dacă dumneavoastră răspundeți de costuri, atunci puteți face calcule și știți prea bine care sunt cifrele. Um, mi ați prezentat totul foarte clar, am putut să notez idee cu idee, punctul 1, 2, 3, 4, 5, foarte frumos în notițele mele. Și acum deschid sesiunea de întrebări și de răspunsuri. La început uh, începe domnul Piper din partea PPE. If I may ask you, uh, I ask you... Președintele, două minute, întrebare fiecare vorbitor, pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție, din păcate. Deci vă rog frumos să respectați acest uh, timp. Două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru um, această audiere. Mulțumesc pentru informațiile detaliate cu privire la situația costurilor din domeniul energiei. Nu știu dacă realitatea a trecut cumva pe lângă mine și îl întreb pe domnul Neuhoff dacă avem uh, clienți uh, de talie mijlocie, clienți uh, industriali de talie mijlocie, clienți privați în domeniul electricității. Nu mai pot avea încredere în statistici. Credeam că uh, despre asta este vorba. Și adesea ați încercat să ne spuneți că lucrurile nu stau atât de rău și că prețurile în esență, în, la nivel global, prin comparație, nu sunt atât de puțin competitive. Meine zweite Frage. Äh, Sie haben die Energieeffizienz in hohem Maße äh, gelobt als eine Maßnahme. Ați äh, lăudat eficiența, ați spus că putem să reducem dependența de furnizările de uh, energie, da, dar în același context a spus cât de important uh, este dezvoltarea energiilor regenerabile. E bine, Vreau să știu dacă nu cumva cu aceste, cu aceste abordări politice noi uh, preîntâmpinăm uh, dezvoltarea optimă la costuri decente ale energiilor regenerabile. Dumneavoastră a spus că trebuie să utilizăm totul cu costuri eficiente, dar acum există o obligativitate de a face economie. Ce înseamnă să renunțăm la energiile regenerabile? Noi a spus că nu e atât de grav cu costurile politice. Mm, ei bine, eu exact acolo identific costurile politice, acolo unde noi ne vom face viața grea și unde prețurile, din cauza utilizărilor ineficiente, vor uh, lua amploare. Îmi pare rău, dar în prezentarea dumneavoastră eu am identificat foarte multe contradicții și cer o clarificare. Mulțumesc. Domnul Dan Nica, de la SND. Președinte, <clears throat> mulțumesc domnului uh, comisar Caniete și uh, îl rog ca să se uite cu atenție, pentru că dacă ar apare foarte public uh, afirmațiile pe care cei doi invitați le-au făcut, cred că cel puțin domnia s-ar risca un linșaj mediatic nemeritat. Uh, domnul Lopez spunea că nu e niciun fel de problemă competitivitatea prețurilor la energie. <clears throat> Domnul Nehor ne prezenta un uh, slide în care spunea că Prețul la energie în Statele Unite e numai de două ori mai mic decât la nivelul anului 2015 decât în, în Europa. Uh, de asemenea, uh, cred că nu este de foarte mare folos prezentarea unei situații care nu are legătură cu realitatea, pentru că acest lucru nu face decât să dea piatră la moară celor care doresc ca să uh, omoare industria de regenerabile. Și mă refer aici la faptul că uh, cu bună știință sau poate din atenție, principalul element care face ca industria de regenerabile să fie afectată este tocmai situația backup-ului energetic. Ori este foarte clar că în momentul în care ai nevoie de un backup, iar backup-ul nu este tratat ca atare, iar prețurile la energie sunt profund distorsionate datorită faptului că aceste backup-uri trebuie să funcționeze în regim de start-stop, Uh, energia regenerabilă este pusă sub un mare semn de întrebare. Și atunci cum putem să ne atingem ținta de 30% când în costuri și nu este nici măcar tratat regimul prețurilor pentru cei care trebuie să funcționeze în regim de BKP, tocmai pentru a favoriza creșterea energiei regenerabile pentru ne-a venit prezentarea dumneavoastră este ca și cum putem să ajungem la 100% energie regenerabilă și a rezolvat problema. O este o mare minciună. Pentru că însuși Comisia spune că peste 30% trebuie să luate niște măsuri cu totul și cu totul speciale, pentru că un sistem energetic funcționează pe principiu că în orice moment trebuie să ai același, aceeași producție egală cu consumul, pentru că altfel sistemul pică energetic. Ori dacă vântul nu bate sau dacă soarele nu îi strălucește, cineva trebuie să producă energia respectivă. De asemenea, datorită faptului că energia regenerabilă are un sistem uh, de fast track cineva trebuie ca să producă energia, să oprească energia producției în uh, sursele clasice când uh, apare acest, uh, acest sistem de producție. Deci cred că avem o mare problemă și probabil că ar trebui să Thank vă referiți să luați în calcul toate aceste lucruri pentru And că altfel speaker, nu faceți decât Mr. să... Hankel from ECR. I'm sorry, colleagues. Îmi pare rău, stimați colegi, trebuie să vă întrerup. Domnul Henkel de la ECR. Yes, uh, I have a question to the first. Da, am o întrebare către primul vorbitor. El a spus că energiile regenerabile nu au un impact asupra competitivității uh, industriilor uh, energofage. Și e adevărat. Și tocmai mi-am dat seama că trebuie să-l întreb ceva. Cine plătește pentru asta? Pentru că în țara mea in, sunt vizate acele industrii în care sunt active mare parte dintre IMM-uri. Ele pierd mare parte din competitivitate. La fel, în țara mea se pare că și uh, gospodăriile contribuie foarte mult, pentru că prețurile la energie din Germania, în domeniul casnic, sunt pe locul 2, uh, la cele mai mari din Europa. Deci, o întrebare. Vă rog frumos să-mi spuneți cine plătește pentru a ne asigura că industriile energofage din uh, Europa sau din Germania nu suferă din cauza costului pentru regenerabile. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Doamna Ponsler, Ponsele, uh, un membru nou al uh, ALDE în comisia noastră. Vă rog frumos. Sí, mi pregunta Para... Mulțumesc. Am o întrebare către domnul Caniete. O întrebare foarte directă. Vorbim mereu despre costul energiilor regenerabile. Nu se spune însă că uh, pe piață subminează celelalte prețuri, celelalte energii. Vreau să știu dacă Comisia a făcut un calcul la nivel european, ca să știm în ce măsură um, e afectată industria și cum vor scădea prețurile pentru aceștia în acest nou mix. Mulțumesc, domnul Turmes, de la Verzi. Vreau să văd un slide, vă rog frumos. Astăzi Rainer Bütikofer a publicat un studiu în ceea ce privește industriile energofage din Germania și costul pentru electricitate în rândul acestora. Cu linie roșie vedeți uh, piața wholesale din Germania cu profiturile de acolo de, cu un efect de spillover de 10 euro deci, uh, regenerabilele ieftinesc piața energetică, apoi urmează taxele și impozitele, foarte puțin. Cu verde avem compensațiile pentru costurile indirecte uh, ale ETS, dar există o compensație în Germania uh, în urma veniturilor obținute, apoi e vorba de taxe și impozite cu MOV, cu albastru e costul de rețea, plătit în mod obișnuit de consumatori în Germania, dar industria germană poate să aibă o reducere de mai bine de 80% aici și atunci rezultatul acestui studiu arată că industriile uh, energofage din Germania plătesc astăzi undeva pe la 32 de euro, poate și mai puțin. Deci, uh, o întrebare către domnul Lopez în acest context. Dumneavoastră vorbeați despre faptul că regenerabilele uh, scad prețul, dar uh, el, vreau să știu, e la fel și pentru Spania sau cum ne putem explica asta? Și întrebarea către domnul Neuhoff, dumneavoastră, sunteți germani, sunt plauzibile rezultatele acestui studiu ECO? Și m-ar interesa de asemenea și mai multe detalii cu privire la cele trei idei ale dumneavoastră. Ce putem face pentru industrie consumatoare de energie, uh, și ce fel de produs uh, am putea identifica, uh, cine l-ar crea, l-ar pune la bursă. Și ați discutat și despre costul de capital, mai ales pentru domnul Nica, prietenul meu din România. Eu uh, știți ce voiam să spun? voiam uh, să legăm totul de planul de investiție al lui Juncker, ca să reducem costul de capital în sudul estul Europei pentru regenerabile. Pentru că mie mi se pare puțin ciudat că în Germania, dacă investești în energie eoliană, plătești 4% costul de capital, dacă investești în România în energie eoliană, trebuie să plătești 8 sau 9% și mi se pare inacceptabil pe o piață europeană în cele din urmă. Mulțumim pentru întrebare. Mulțumim, domnul Hermel de la FDD. Foarte mult vă mulțumesc, domnule președinte. Păcat că nu sunt câțiva dintre lucrătorii din domeniul oțelului din uh, Regatul Unit care au fost concediați într-o fabrică majoră din cauza prețurilor sporite la energie. Aș vrea să înțeleg și eu uh, cifrele și cum se formează prețul mai bine, fiindcă e complicat toată explicația aceasta cu subvențiile, cu obiectivele, ceea ce înseamnă că prețul este foarte greu de înțeles. Mai ales mă interesează dacă prețul citat de dumneavoastră pentru energiile regenerabile reprezintă costul direct uh, obținut din turbină sau uh, dacă aveți și calcule cu capacitatea de backup, cu schimbarea de rețele, toate costurile masive care de fapt sunt impuse în așa fel încât să avem de-a face cu energie intermitentă. De fapt, ca politică, noi ce am făcut a fost să închidem niște uh, capacități generatoare de energie extrem de uh, fiabile și de încredere cu, pentru a le locui cu niște sisteme pentru regenerabile greu de gestionat și de uh, prevăzut avem uh, în vedere industriile uh, energofage, într-adevăr. Să discutăm cu cei din industria oțelului, din industria chimică, din industria fertilizatoarelor. Uh, sunt afaceri care pleacă din Europa, are loc o externalizare, se închid fabrici și totuși iată că noi avem un program întreg pentru a schimba sistemul ETS care a fost creat simplu, pur și simplu pentru a uh, îi uh, Uh, constrânge și mai mult pe acești oameni. Politicile Uniunii nu sunt de a reduce emisiile, ci de a exporta aceste emisii și de a exporta aceste emisii înspre alte jurisdicții cu standarde de mediu mai reduse, unde emisiile pe unitatea de producție sunt mai mari, rezultatul fiind că avem o politică ce subminează economia europeană și care crește ca cantitatea de dioxid de carbon din uh, plan global. E oare asta o politică inteligentă? Doamna Lopez Permeo de la GUE are cuvântul acum. Grazie. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias por este debate. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. În mod inevitabil, prețurile la energie vizează direct uh, industria europeană și la fel putem spune și în ceea ce privește competitivitatea țărilor cu costuri de muncă și de mediu reduse. Comisia dorește să pună totul pe tapet și să reabordeze problema. Profit de această ocazie pentru a adresa experților noștri următoarea întrebare. Avem sectoare de criză acum, de exemplu industria oțelului. Ce părere aveți despre piața electricității? Cum putem reglementa totul fără a afecta obiectivul de eficiență energetică și obiectivul de a avea energii regenerabile, dar costul pentru industrie sporește. În țara mea, Spania, nu, mai, nu există tarife industriale, de exemplu. Iar acolo, prețul la energie este evident mult mai mare decât prețul mediu. Se menține status quo-ul, iar consumatorii sunt cei care suportă costurile tehnologice. Și acest lucru înfrânează posibilitățile pentru energia eoliană, de exemplu, sau pentru alte energii curate. E o problemă identificată și în alte țări din Europa. Eu are un schimb de bune practici aici pentru a reglementa sectorul electricității, în așa fel cât industria să fie menținută în viață, iar uh, din punct de vedere european să creăm un model bun cu tarife care țin cont de nevoile tuturor. Mulțumesc. Doamna Pilar de Castillo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbim în esență despre costuri, în special costuri la energie și discutăm despre aceste costuri în strânsă legătură cu o realitate într-o continuă mișcare. Este vorba de piața unică pentru energie. Să nu pierdem din vedere acest aspect în această dezbatere. Există un subiect care pur și simplu nu poate fi trecut cu vederea și aici avem mai multe posibilități, să analizăm mai multe aspecte. Adică, e vorba de mecanismele de compensare, de diferitele posibilități care există aici. Sunt efecte diferite pe care acestea le prezintă asupra competitivității și m-aș aștepta din partea comisarului sau din partea experților noștri să ne spună uh, cam cum evaluează domniile lor situația. În ce măsură ar fi de dorit nu neapărat o armonizare aici, dar măcar o mai bună potrivire, să zicem așa, în așa fel încât să avem uh, mecanisme de compensare congruente. Considerați că este necesar sau poate este doar un element de detaliu în ceea ce privește definirea costurilor? Mulțumesc. Domnul Erickson are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat prezentările, le-am găsit interesante. Și îmi cer scuze numele tuturor politicienilor, pentru că adesea nu este foarte ușor când ești ales să te plângi doar că Europa este vraiște și că prețul la energie și la electricitate este atât de mare, pe când în realitate poate nu este chiar așa și are loc o tranziție acum care este incompatibilă cu ceea ce a spus dumneavoastră. Deci lucrurile nu sunt așa de ușor de schimbat. Dar îl întreb pe domnul Caniete, n-ar fi oare bine să tragem niște concluzii pentru a milita și mai mult pentru energiile regenerabile, pentru energia eoliană, pentru modele care să introducă în mod eficient uh, niște costuri reduse de capital pe piață. N-ar fi oare mai bine să încercăm să avem în vedere acele țări care la ora actuală au prețuri foarte mari la electricitate, Regatul Unit, Polonia, Spania, să facem ceva pentru ca aceste țări să înțeleagă că e bine să aibă o strategie de reducere a costurilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am ascultat toate întrebările, toate sunt valide. Adaug o întrebare uh, pentru domnul Lopez. Ați uh, subliniat că în crearea costurilor apar diferențe foarte mari între costul pentru gaz și costul pentru electricitate. Și vă întreb foarte pe șleau, se întâmplă asta din cauza faptului că gazul este o sursă primară de energie, pe când electricitatea este um, Uh, un alt tip de energie și electricitatea poate fi obținută din diferite surse primare, cum ar fi uraniu, uh, combustibil fosil, energii regenerabile. Deci, oare ăsta să fie motivul pentru o diferență atât de flagrantă la costuri? O uh, spun în termeni generici. Deci, diferența dintre gaz și electricitate. Și, domnule comisar, mai întâi vă dau dumneavoastră posibilitatea să răspundeți la întrebări și să faceți propriile comentarii cu privire la întreaga problematică. Din câte știu eu, uh, ar trebui să plecați în curând, în câteva minute. To answer some of the, of the questions that... Să încerc să răspund la câteva întrebări. Aici a fost vorba de diverse costuri ale energiei în Uniunea Europeană cum afectează competitivitatea, ce se întâmplă cu cele regenerabile, sunt factori care măresc competitivitatea sau, din potrivă, mixul, cum dezvoltăm energii regenerabile și care e situația energiei și diferențele de cost în Uniunea Europeană. Trebuie să recunoaștem <clears throat> că există probleme specifice prețurile la noi la energie sunt mai mari decât la cei mai importanți concurenți și e clar că există industrii care utilizează mai multă energie decât altele. Unul dintre vorbitori s-a referit la materiale și a identificat sectoarele. Unele sunt mai energofage decât altele, <clears throat> dar pe ansamblu în Uniunea Europeană, dacă am compara ce se întâmplă cu prețurile la gaz în Europa în ianuarie 2016 în Regatul Unit, prețul a fost de două ori mai mare decât cel din SUA. Cu trei ani în urmă era între de trei și de patru ori mai mare. Acum e dublu. Dar e o problemă mare să ai un preț de doar mai mare la gaz și asta e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. În 2012 a fost de 3,5 ori mai mare la gaz. Avem o mai mică competitivitate decât SUA. Însă la electricitate, acum trei ani, raportul era de 2,5 până la 3 ori mai mare prețul electricitate în Uniunea Europeană decât în SUA. În ultimul trimestru din 2015 era un raport de 1,6. A fost o mare discrepanță care s-a mai redus, dar există. Și asta înseamnă un lucru. Trebuie să schimbăm modul în care e proiectată piața electricității și să mărim concurența cu alte mm, surse, cu alți furnizori, cu interconexiuni, pentru a reduce aceste discrepanțe. Există. S-a pus o întrebare concretă către domnul Ponzen și alți colegi. Ce se întâmplă cu energiile regenerabile? Ce efect au? Și ce se întâmplă cu ele în industrie? <clears throat> Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu electricitatea în industrie, în Uniunea Europeană, prețul pentru consumatori industriali din 2008 până în 2014 a crescut cu 11%. Există o diferență cu competitorii și există și aceste creșteri pe piața internă, cu 11% în 2014. În 2015, creșterea a fost puțin mai mică, dar dacă se analizează care sunt forțele care pun în mișcare prețurile, taxele, impozitele, reprezintă 66% din aceste creșteri. Tarife de rețea, 23%. Și componenta de energie a scăzut cu 4%. O parte se leagă poate de cele regenerabile, dar <clears throat> nu, se, nu e faptul că intră energiile regenerabile, nu ele sunt răspunzătoare de creșterea prețului pentru industrie, nu partea regenerabilă, ci multe alte elemente. Pentru că avem un sistem foarte complicat S-au pus întrebări legate de cum e sistemul. Avem realitatea. Avem costuri de doar mai mari decât concurenții și prețurile tot cresc și trebuie să dezvoltăm energiile regenerabile, să fie piața pregătită pentru ea. Cineva a criticat piața pe care o avem, <clears throat> dar e o piață proiectată pentru o generare centrală de energie cu carburanți fosili, cu puține companii. Acum o să fie foarte mulți producători cu energia regenerabilă și e un model cu totul diferit și e nevoie de reguli diferite pe piață. Actul normativ cel mai dificil de la această comisie va fi proiectarea pieții. Trebuie să avem o piață care să corespundă scopului urmărit. Apoi s-a pus o întrebare dacă sistemul de tranzacționare a emisiilor e responsabil de criza din sector. Haideți să fim cinstiți în siderurgie, nu prețul de la carbon de 5 euro pe tonă, ci concurența din China, excesul de capacitate de 300 de miliarde de tone de producție în exces din China, care o să primească statut de economie de piață și probleme legate cu măsurile antidumping uh, din cauza schimbărilor și comisia îngrijorată trebuie să protejăm industria, dar să respectăm și regulile OMC. Pentru mine problema este să reducem prețurile la energie și să fie un sistem ETS care să funcționeze. În conformitate cu studiile de la Comisie de până în prezent, n-a existat o delocalizare a carbonului din cauza sistemului ETS. Sunt alți factori care pot duce la o delocalizare, dar nu sistemul ETS. Pentru că în tranzacționarea emisiilor există dispoziții ca sectoarele mai expuse comerțul internațional și mai narcofage să primească credite gratuite, să fie acoperite, iar alte sectoare mai puține narcofage care vor avea un nivel mai redus de protecție. Cam această imagine. Dar, domnule președinte, cred că la sfârșitul anului avem nevoie de noul raport și sunt învățăminte foarte utile pe care să le tragem. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, vă mulțumim pentru prezența alături de noi. A fost foarte important să discutăm aceste aspecte legate de costurile energiei la Comisia pentru Energie. Încă o dată vă mulțumim și ne întâlnim în curând. Each day, at least one meeting each day. Well, if I may ask our, our both... Și acum o să invit pe ambii oratori, pe experți să răspundă la întrebări. În ce ordine doresc ei? Puteți hotărâ în mod democratic. Sau eu, în mod democratic, o să vă invit să răspundeți. Distinsul domn din Germania, în mod foarte democratic. Da, o să încep cu comentariul domnului Piper. Am fost rugat să vorbesc despre prețul la energie și competitivitatea industrială. Iată de ce. Am concentrat pe energia sau industria energofagă, unde sunt o componentă importantă. La alte industrie dacă reprezintă doar 1,6% din cifra de afaceri, nu e foarte importantă pentru competitivitate. Dar deci costurile energiei sunt importante pentru companiile mici și pentru gospodării. <clears throat> Ne-am uitat la schimbarea pentru gospodării în Germania. În anii 80 se cheltuia 2,2% din venituri pe electricitate. Acum e cam 2,5%. Există <clears throat> existat o creștere și partea regenerabilă are un rol de jucat. Pentru gospodine mai sărace, problema mai mare și fac eforturi să o rezolve. Ce important de înțeles este că Spania, Germania și Italia și într-o anumită măsură și Cehia hm, au făcut investiții în uh, domeniul eolian când tehnologiile erau mai costisitoare. S-au plătit 40 de cenți pe kWh pentru investiții. Acum e de 10 sau 8 cenți pe kWh. Iată de ce avem această creștere la energii regenerabile în țări precum Spania și Germania, pentru că am construit uh, când tehnologia era scumpă, ceea ce a contribuit la adaptarea, dar e o investiție care nu s-a întâmplat accidental. A fost o mare reușită în cele din urmă, dar orice țară care urmează nu o să se confrunte cu această problemă, costurile s-au redus foarte mult între timp. Pentru domnul Nica, da, fost o imagine extrem de simplificată și am spus explicit că exclude costurile sistemelor energie în ambele componente. Dacă e sistemul cu carbonați fosili, e nevoie de investiții în generare, componente de backup și cele de regenerabile. Dar mult timp dezbaterea a fost că producția primară de energie cu regenerabil a fost atât de scumpă și acum lucrurile s-au schimbat. Dacă se ajunge cu 50-60% regenerabile, cred că suntem siguri cu astfel de ipoteză. Ne trebuie o extindere a rețelei. Trebuie să facem mai flexibili utilizatorii de energie, să integrăm sistemul în întreaga Europa, ceea ce nu e foarte intens din perspectiva costurilor, ci a politicii. Partea mai dificilă va fi când trecem de la 78% la 100%. Atunci e nevoie de mai mari investiții în stocare sau capacitate de backup pentru gaz sau alte tehnologii. Sunt de acord că imaginea nu e corectă 100%, dar ne ajută să înțelegem ce se întâmplă când sunt 67% energie regenerabile. Un alt vorbitor întreba ce se întâmplă. Contractele de hedging. Vedem că în Germania avem o lichiditate destul de bună a contractelor de hedging. E cea mai mare piață din Europa. Există și participanți actori mai mici pe piață. În alte țări se utilizează prețul din Germania ca element de hedging dar <clears throat> în aceeași pondere. Trebuie să vegem că avem contracte de transmisie financiare între țări cu aceeași durată pentru a putea face hedging și în țări mai mici, dar pe aceeași durată. Trebuie să avem o utilizare a capacității de transmisie și să alocăm uh, aceste elemente pentru a ne proteja împotriva riscului. Iată ce pe partea europeană trebuie să ne asigurăm că experiența din țările din Sud, Spania, Italia și țările răsăritene, în special Polonia, se reflectă mai mult în dezbaterile europene, care adesea sunt uh, puse în mișcare mai ales de experiența din țările occidentale, pentru că avem sistem mai puternic de electricitate și trebuie să ținem cont de asta. Pentru domnul Helmut. Dimineața am fost la o companie siderurgică, știu cu ce probleme se confruntă și sunt de acord cu interpretarea că cererea la oțel a scăzut cu 20% din 2008 până acum și că nu o să-și revină, pentru că multe s-au de investiții în infrastructură care nu mai sunt necesare. S-au mărit exposturile nete de oțel, nu știu, anul trecut, dar înainte. Până la urmă s-a ajuns la o înțelegere în industrie cu o anumită capacitate din Europa trebuie să se închidă. E o opțiune dificilă și mă bucur că n-a trebuit să mă implic în ea acum va fi o problemă cu discuția globală legată de China și va fi important să se găsească o cale de a lucra împreună cu China. În ce privește ce înseamnă cu delocalizarea, exporturile mai mari eh, a semnat că n-am avut delocalizare de carbon, ci din potrivă. În legătură cu întrebarea domnului Casilio Vera, cooperarea Finanța Europeană, cum structurăm excepțiile, va fi o parte importantă și abordarea cu compensarea la ITS, prima după directiva ITS, la care a trebuit să definim etaloane comune. Putem la materiale, o tonă de oțel sau de aluminiu, tot timpul o tonă de oțel sau aluminiu. Deci e foarte important să avem etalon. <clears throat> Toate acestea Mhm. N-am reușit să facem într totul la energie, la regenerabil. A fost o eroare strategică la digi Concurență care s-a mișcat prea rapid și apoi a redeschis lucruri care erau în afara limitelor. Era o dimensiune politică <clears throat> care până la urmă a dus la <clears throat> orientări privind ajutoarea de stat care erau mai generoase decât și ce a cerut Germania negocieri când s-a cerut ca excepțiile să fie mai restrictive. Deci, nu s-a reușit, trebuie să fie un proces politic uh, legat de structurare, ceva pentru viitor, dar nu știu care e cea mai bună soluție. Oricum e o parte importantă și <clears throat> cam asta avem eu de spus. Mulțumesc. Mulțumim. Și acum îl invităm pe celălalt reprezentant. de la serviciile globale. Domnul Lopez Tava. Make it shorter with Acciona and it works just the same. Putem uh, recurge și la acronime. Pentru domnul Nica, n-am spus că energiile regenerabile nu au un impact asupra competitivității. Am spus că energiile regenerabile afectează competitivitatea mult mai puțin decât mulți alți factori. Și în special pentru industria energofage, <clears throat> dacă nu le includem în analiză, după părerea noastră, deciziile ar fi eronate pentru că energiile regenerabile de fapt nu sunt responsabile de probleme de competitivitate. Desigur că există, le puteți elimina, dar din cât înțeleg eu ar fi o greșeală și n-ar fi eficace ca problemele de competitivitate să se facă prin atacarea regenerabilelor. De fapt, cu cât sunt mai multe energii regenerabile pe piață, cu atât sunt mai mici prețurile pentru industria energofage. Asta spun cifrele mele și asta văd și din multe alte studii, de exemplu cele de la comisie. Pentru domnul Hinkel. Ce am spus eu, mi-am concentrat intervenția pe impactul costurilor la energie la industriile energofage, pentru că ele sunt cele mai relevante industrii pentru competitivitatea industriei europene. Am dorit să mă concentrez pe uh, partea mai mare a problemei, nu pe cea mai mică. Cât de mult plătim pentru energie regenerabilă. Din punctul meu de vedere, în multe țări nu plătim nimic. De ce? Pentru că efectul net la situația macroeconomică arată că desigur că trebuie să plătească sprijin pentru energii regenerabile. Nu doar pentru că există, ci pentru că aduc multe beneficii pentru piața energetică, pentru situația emisiilor de CO2, deci pentru economie. Cu cât e mai mare penetrarea energiilor regenerabile, puteți conta pe efectul net, care poate fi pozitiv. Și se întâmplă în Spania, unde am văzut că impactul prețurilor mai mici, impactul importurilor mai mici și dacă comparăm cu plata netă pentru energie regenerabilă, efectul net e pozitiv. Cu toate acestea, putem afirma <clears throat> cât plătim. Din câte înțeleg eu, hmm, putem întreba cât plătim pentru capacitate. Chiar ne trebuie o capacitate de mare? Deci o apărăm că nu știm de câtă capacitate avem nevoie. Plăți care au fost date companiilor, oare toate sunt justificate? Ce se întâmplă cu cărbunele, cu subvențiile regionale, care sunt de multe ori incluse în facturile la utilități? Ce se întâmplă cu aspectele sociale? Motivul? De ce nu vedem cât de echitabile sunt costurile respective? Și apoi, plata pentru energie regenerabile e ceva mai corect decât pentru alte elemente, pentru că, până la urmă, luptăm împotriva, împotriva unei schimbări în politica legată de încălzirea globală și evităm multe alte probleme economice. E adevărat, trebuie să <clears throat> vedem și aspectele de competitivitate, dar să nu uităm sau să <clears throat> luăm ca de la sine înțeles celelalte elemente pentru Pilar del Castillo <clears throat> și coordonarea. E bine să se avanseze cu mecanisme de coordonare. Problema cu piața europeană este că ne lipsește o piață unică europeană. Deci dacă punem o coordonare de plină înainte de integrarea pieții, s-ar putea ca niciodată să nu obținem un rezultat bun. Atât directiva ETS cât și noua directivă privind energiile regenerabile sunt <clears throat> ocaziile să îmbunătățim coordonarea, să putem avansa în același timp mecanismele europene și integrarea de piață și să ajungem în care lucrăm cu o coordonare de plină. Pentru întrebarea domnului președinte, la gaz și electricitate, doream să subliniez că uneori se dă multă atenție electricității și puțină atenție gazului. Deși cifrele arată că pentru competitivitatea industrială europeană gazul e mai important prețurile de fapt sunt mai mari în comparație cu cele din SUA la gaz decât la electricitate. De ce? Cu siguranță pentru că trebuie să importăm majoritatea gazului consumat, ar putea să fie un motiv foarte justificat. Nu putem ignora și cum e structurată piața gazului și, după cum am spus, ar trebui să vedem nivelul de concurență, numărul de actori, dacă e prețul corect pentru gaz dar având în vedere toate acestea, lucrul relevant este că e foarte dificil pentru Europa să găsească resurse de gaz în viitorul mediu și îndelungat. Dar nu se întâmplă la fel la electricitate, pentru că avem resurse oliene, de apă, solare și acele costuri vor scădea. Deci, marea diferență este că, de fapt, nu putem schimba modul în care funcționează piața gazului într-o anumită măsură, pentru că întotdeauna vom depinde de exterior. Prețurile la gaz uh, ne vor face să fim întotdeauna mai dependenți de alte țări și o să afecteze prețul interne la gaz, dar putem uh, evita ca în sistemul de electricitate <clears throat> trecând la regenerabile. Acesta era mesajul principal și sper că am reușit să le exprim bine. Președintele, mulțumesc. Vă mulțumesc amândurora <clears throat> pentru niște prezentări excelente și pentru răspunsuri în această primă parte a discuției. <clears throat> și nici măcar nu s-a menționat uh, domeniul energiei nucleare, ceva extrem de semnificativ. Nimeni n-a vorbit. E prea costisitor, spune cineva. <clears throat> Nu știu, spune domnul președinte. Eu vă informăm care sunt faptele. Acum, al doilea panel, o să invit pe cei care vin la prezidiu, domnii de guest, domnul Sanjay Samadar și domnul dr. Tilman să vină la prezidiu. Coming, yeah. Well, let me, let me invite you. Sunteți pe drum, da? Se va invita alături de noi ne schimbăm așadar structura la prezidiu. Got a small break in our meeting. Let me inform you. Și facem o scurtă pauză și permiteți-mi să vă informez. Now it's impossible to inform about anything. Please take a seat. Nu, nu vă pot informa despre nimic. Vă rog să vă așezați. Too much. Care good ce see you. Hello, Mr. Buzek. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, începem a doua parte audierii noastre. Dear friends, dear Pilar, Dragi prieteni, dragă Pilar. Uh, dear Pilar, <laughs> can I ask you to, to please, please, uh, and uh, colleague Nica. Uh, domnul coleg uh, Nica, sunteți rugați să vă așezați, nu să dispăreți. Așezați-vă. Vă rog să încheiați, stimați colegi, uh, discuțiile acestea importante și haideți să reluăm uh, cu cel de-al doilea grup de experți. Mai întâi, uh, domnul Dominic Ristori, director general la Digi Energy. Dumneavoastră veți începe, însă vă veți da seama prin asta că sunteți întotdeauna sub umbrela Comisiei Europene, ne simțim așadar uh, sigur și uh, bine. Dau cuvântul acum uh, primului vorbitor, domnului de Guest, din Belgia, de la Antwerp de la o companie chimică pe care o cunoaștem bine cu toții. Dânsul este și președinte al Federației Belgene pentru uh, Industria Chimică și Științele Vieții și vicepreședinte al uh, Asociației Flamande a Angajatorilor și membru al Comitetului Executiv uh, al uh, Asociației uh, Angajatorilor uh, Belgeni. Și acum, în această sesiune, vă veți axa pe utilizatorii de energie. Aveți cuvântul. Microfon pentru vorbitor. Este o plăcere pentru mine să mă pot exprima în fața dumneavoastră. Ceea ce vedeți aici este o imagine a unei mari întreprinderi chimice, uh, cea de-a doua mare uh, întreprindere a grupului BASF din lume. Ea se regăsește în uh, Flandra, în Belgia, în Europa. Când mă gândesc la această întreprindere, mă gândesc la o serie de produse Uh, la o serie de lanțuri de valoare integrate. Pentru aceste lanțuri de valoare sunt importante două elemente. Mă gândesc aici la energie, la reliability și la competitivitatea în termen de costuri. Și voi reveni la acest concept al competitivității costurilor. Ceea ce este important este că în sectorul chimic avem de-a face cu un lanț de valoare care merge de la produ produse de bază petrochimice uh, până la produsele cele mai rafinate care se regăsesc în industria farmaceutică. Asta înseamnă că la începutul unui astfel de lanț valoric, avem uh, contribuții necesare la nivelul surselor uh, energetice, iar de aici uh, decurge și competitivitatea în ceea ce privește costurile, care are un rol important de jucat. Acestea sunt date ale Eurostat care ne arată care este cererea industriei știți, mie nu-mi place să vorbesc foarte mult de consum, însă care este uh, cererea de energie? În uh, această imagine puteți uh, vedea că industria chimică necesită 11% din necesarul total de energie în Europa. Mai important de atât, însă trebuie spus că aceste 11% trebuie și ele Uh, ventilate, pentru că nu există nici măcar o treime din aceste procente, 11 la număr, uh, care se leagă de ceea ce vorbim noi astăzi, și anume consumul concret de energie. Deci, uh, asta înseamnă că în două treimi din cazuri, industria chimică uh, Uh, se bazează mai degrabă pe materii prime, adică pe elementele necesare care duc la o valorizare economică uh, pentru diverse sectoare care sunt uh, foarte importante. Și dacă e să citesc ceea ce se întâmplă în sector, aceste lucruri rămân importante. Aceste studii au fost realizate Uh, de către Direcția Generală care a comandat și un studiu în legătură cu uh, modul în care ne imaginăm situația pentru 2050 și care va fi atunci uh, cererea energetică. De asemenea, va trebui analizat potențialul energetic al 8, a 8 sectoare energofage și a unor sectoare care sunt considerate ca fiind partea industriei uh, terțiare. În acest uh, grafic putem uh, vedea ceea ce regăsim și în cazul nostru și anume faptul că necesitarul energetic în industria chimică va continua să crească. De ce? Pentru că, doamnelor și domnilor, această industrie constituie în proporție de 95% Uh, o industrie pe care se bazează celelalte. Dacă vorbim de sectorul automobilor, dacă ni-l dorim performant, dacă dorim să avem microprocesoare performante, dacă ne dorim panouri solare care să funcționeze, bine, în acest caz uh, e clar nevoie de uh, industria chimică. Așadar, e logic ca uh, cererea să crească pentru că asta se bazează pe perspectivele de uh, creștere și uh, mă gândesc că exact uh, această creștere stă în uh, inima celor uh, pe care le studiem în Europa. În această imagine putem vedea că da, consumăm uh, multă uh, energie, însă oare facem tot posibilul uh, pentru ca intensitatea energetică Uh, pentru ca eficacitatea energetică să sporească și pot să vă dau aici exemple. Regăsim exemple și aici. Uh, uitați uh, cum grupul nostru devine mai eficace din perspectivă energetică la nivel mondial. La nivel mondial avem aproximativ 25 de situri de cogenerare care asigură o mare parte a nevoilor energetice uh, Uh, din industria noastră chimică. Pe de-o parte vorbim despre căldură, pentru că în anumite condiții e nevoie de anumite temperaturi și pentru a avea o și mai bună eficacitate energetică între vapori, uh, energie, uh, practic luăm în calcul toate detaliile. Noi facem economie la 70% din energia noastră care este furnizată de centralele proprii, proprii extrem de eficiente. Uh, ori aceste centrale uh, funcționează pe bază de gaz. Prețul gazului, cum au spus și alți experți, este de altfel un element esențial cheie pentru sectorul nostru uh, și mai ales pentru BASF. Aici aveți un exemplu al unui sit pe care îl avem. Este cel de la Ludwigshafen din Germania. Aici uh, există două elemente importante, nu știu dacă le vedeți de la distanță. Pe de o parte avem gazul natural, care este materia noastră primă. Nu este vorba de gaz pe care îl consumăm doar, ci este o materie primă de la care pornim pentru a obține molecule care sunt precursori uh, pentru uh, alte produse esențiale pentru toți dintre noi astăzi cu care putem face uh, față provocărilor, de exemplu provocărilor climatice. Uh, avem uh, un exemplu aici, amoniacul. 80% din costurile producerii amoniacului sunt costuri pentru gaz. Există o diferență între ceea ce se întâmplă în Belgia, la Anvers, Uh, și ceea ce se întâmplă în Olanda. Aici plătim cu 5 euro mai puțin. Asta înseamnă 3, 13 uh, milioane de euro de competitivitate negativă anual. Acest element, deci, este esențial, să nu-l uităm. Cel de-al doilea element. În ciclul nostru, al întreprinderilor de cogenerare, uh, folosim gaz natural și ceea ce rezultă sunt vaporii, dar mai important, prima săgeată albastră, și anume căldura. Căldură care ne rezultă de pe urma proceselor noastre foarte bine integrate. Asta înseamnă că avem verbund, un termen uh, uh german care se mai folosește astăzi, adică o integrare perfectă. Poate e vorba de o piață la care visăm cu toții și la care s-ar putea să ajungem într-o zi în ceea ce vește domeniul energetic. Asta înseamnă că, datorită acestui uh, sistem pe care îl avem, putem economisi aproximativ 3,5 milioane de tone de dioxid de carbon anual. Ori asta înseamnă mai mult de un milion de tone de combustibil fosil pe an. Cu alte cuvinte, am făcut mult în ceea ce privește eficacitatea energetică. Asta este datoria întreprinderilor. Însă, cum am citit și în studiul Direcției Generale, toate acestea sunt uh, chestiuni limitate, prin urmare trebuie să, continu- să continuăm să cumpărăm uh, energie de pe piață. Și ajunge la următorul diapozitiv, care este absolut uh, esențial. Putem reveni la prezentare despre ce vorbim. Am vorbit uh, mult aici despre uh, prețul pieței, însă există o diferență între market price, uh, prețul pieței și costuri. Pentru noi, ce contează este costul total, nu prețul uh, pieței. Acest preț de piață, având în vedere eforturile pe care le face Europa, având în vedere primele etape ale liberalizării piețelor, ei bine, acest preț a scăzut. Nu avem uh, încă o armonizare completă pentru că noi constatăm că există anumite decuplaje, mai ales uh, între Belgia, uh, Olanda, Franța și Germania, din mai multe motive. De ce? Pentru că uh, piața unică energetică nu este încă perfectă. Uh, visul Europei de a avea o piață unică energetică nu funcționează încă. Încă mai există lacune în ceea ce privește interconectarea și alte aspecte, însă uh, prețul de piață scade. Însă, doamnelor și domnilor, Acesta este costul. Costul rețelei crește, fiscalitatea crește. Și asta până la un punct la care scăderea uh, piețului uh, pieței este uh, supracompensată. Asta înseamnă că prețul de piață, care nu este pertinent pentru o întreprindere, căci pentru o întreprindere contează doar ceea ce apare pe factură, um, adică prețul total Deci important este să ne gândim la ce se va întâmpla până în 2020. Important este să avem obiective ambițioase. Noi, uh, uh, BASF, până în 2020 vrem să facem progrese, de fapt până în 2040, însă atunci când vorbim despre energie trebuie să știți că într-un grup precum BASF, 1,8 uh, miliarde ca buget, e bine, mare parte a acestui buget este dedicată eficienței energetice. energetice. Fără chimie nu există nici uh, baterii performante, nici mașini performante, nici turbine uh, eoliene. Energia este oricum legată de inovație, dar să nu uităm că este legată și de fiscalitate. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul președinte. Uh, Mulțumim pentru acest discurs și pentru această poziție clară pe care o aveți în legătură cu prețul la energie, cu costul, uh, în legătură cu costurile energetice. Energia contează, cum ați scris pe unul dintre stadiile dumneavoastră. Dau acum cuvântul următorului vorbitor, domnul uh, Saniai Samadar, uh, uh, inginer chimic, care a studiat în India în, la Universitatea din Punjab, a terminat și London School of Business. a uh, lucrat mai întâi la Mital Steel la Galați în România și apoi la uh, Mital Europa acoperând uh, acelor uh, uh, Mital, Polonia și acelor Mital Ostrava. Deci, trecem de la industria chimică la industria siderurgică. Aveți cuvântul. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Director. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director general, stimați colegi, stimați eurodeputați. Mă bucur foarte mult că pot să vorbesc din perspectiva energiei siderurgice. Astăzi, despre costul de energie. Voi vorbi, după cum am spus, din perspectiva uh, industriei din sud-estul Europei pe care o reprezint. Și permiteți-mi să, încep cu câteva statistici, să încep cu câteva statistici cheie. Relevanța industriei hotelului pentru economia europeană este foarte vizibilă. Îmi cer scuze, slide-ul este cam încărcat, dar uh, Reiau câteva elemente importante de aici. Cea mai importantă contribuție a industriei la ora actuală se referă la ocuparea unui număr de 330.000 de oameni în Europa și contribuția la schimbările climatice este evidentă, cu 25% reducere emisiei CO2 din 1990 și efortul de a reduce dioxidul de carbon emis rămâne în continuare foarte activ. Suntem un partener în combaterea schimbărilor climatice. La ora actuală, preocupările noastre principale se referă la 25% reducerea ocupării din 2007, 28% scădere a cererii în Europa, uh, comparativ cu 2007 în 2014 și, din păcate, importul beneficiază din, uh, de pe urma uh, redresări economice modeste. Avem însă prețuri ridicate la energie și practici neloiale din partea unor țări non-europene. Sectorul uh, economic este foarte important pentru efectul de pârghie în societate. Impactul uh, total al industriei uh, oțelului e clar pentru că există un efect de pârghie relevant la nivel industrial. Din punct de vedere statistic, un euro în plus la cerere în industria oțelului e însoțit de o altă cerere de 3,1 euro comparativ cu 1,76 euro în alte industrii un sector vibrant în acest uh, domeniu este foarte important pentru a atinge ambiția noastră economică și a îmbunătăți contribuția uh, la PIB a industriei. Mă voi axa pe primul element de sprijin uh, necesar aici, și anume costul la energie. De, a, de, de fapt, de aceea ne aflăm astăzi aici. Tendința este una îngrijorătoare în ceea ce privește bunurile energofage în zona euro. Uh, în SUA și în economiile emergente cheie vedem că tendința este în creștere, dar cota de piață a Uniunii Europene este în declin și acest lucru ne îngrijorează. Trebuie să reinversăm acest, această tendință în tendința de reindustrializare a Europei. Și din cele două imagini pe acest slide veți vedea că costul la energie deja este o parte importantă a marjei industriei oțelului. Nevoia de a oferi energie la costuri competitive în domeniile energofage este foarte importantă. Oțelul este cu siguranță un element cheie aici. Domnule președinte, noi avem trei probleme principale de rezolvat aici ce se întâmplă cu taxele uh, adiționale pe energie în, Uniunea Europeană și creșterea acestora, cum să avem un nivel omogen la, în plan global față de competitorii noștri, cum să avem o uh, piață a energiei integrată, cum să avem un răspuns uh, de a promova uh, cererea și cum să oprim mecanisme de capacitate și în ceea ce privește mecanismul ETS, acesta are merite cu semn de întrebare și aș vrea să intru în mai multe detalii pe măsură ce progresem, progresăm. Permiteți-mi să prezint îngrijorările noastre în slide-ul următor. Este un lucru similar cu ceea ce v-a prezentat uh, colegul meu. Costul, uh, costul uh, la energie suferă și din punctul de vedere al competitivității. Sunt programe diferite din partea unor state membre diferite care creează un domeniu neomogen cu condiții inegale, ceea ce practic pune sare pe rană și cum să ajungem la un nivel omogen global. Avem nevoie de două tipuri de acțiuni. Odată la nivelul uh, scutirilor uh, de taxe și impozite pentru a menține un preț competitiv și apoi conver, uh, convergența taxelor și a impozitelor pentru a ajunge la o structură a prețului la toate statele membre, în toate statele membre cu asigurarea unui nivel omogen. Astăzi nu, nu avem această convergență. În al treilea rând, menționez faptul că trebuie ca piața energiei să poată fi integrată. Avem nevoie de mecanisme de capacitate cu uh, un standing backup pentru regenerabile. Și în ceea ce privește uh, inovarea, și aceasta este foarte importantă, răspunsul nostru ar trebui să fie stimulat și aș vrea acum să trec la cel de-al doilea subiect, E vorba de ETS-ul uh, în formula curentă și impactul pe care poate să îl aibă asupra regimului actual. Pentru a atinge aceste obiective, Comisia rezervă 50% din uh, uh, alocări pentru licitații, ceea ce înseamnă că și astfel vrea să oprească decarbonizarea, vrea să uh, oprească decarbonizarea în anumite uh, sectoare europene ale energiei și cărbunelui. Consecințele acestui fapt este că mari părți ale uh, lanțului valoric de uh, producție a oțelului vor trebui să se închidă pentru a acoperi aceste lacune. Eu reprezint Europa de Est și în acest domeniu vor apărea primele probleme în această regiune, pentru că noi ne îndepărtăm cel mai tare acum de plafoanele formulate. Impactul prevăzut pentru ETS Post-2020 pentru sectorul oțelului, iată, avem un studiu Ecofis în acest sens cu patru implicări negative. Odată, 48% reducere a alocărilor pentru, până în 2030, 76% costuri indirecte necompensate. Asta ar însemna 34 de miliarde de euro costuri totale pentru industrie în 2021-2030 și la nivelul producției 28 de euro pe tona de oțel crud costuri totale în 2030. Sunt niște cifre care trag un semnal important de alarmă din punctul nostru de vedere. Domnule președinte, de ce susținem că planul ETS, așa cum este el formulat acum, este contraproductiv în ceea ce privește stimulentele pentru climă? Marile obstacole sunt uh, rezerva mare la licitație, combustibilul fosil nu mai vrea să fixeze prețul, uh, nu mai trebuie să fixeze prețul pe viitor. O abordare de tip o abordare după un tipar este uh, periculoasă pentru că va duce ori la captarea carbonului, ori la niște evoluții nedorite și până și cele mai bune planuri vor avea elemente negative sau uh, urmări neprevăzute și nu mi se pare că e sprijinit astfel mecanismul de combatere a schimbărilor climatice și noi vrem să combatem schimbările climatice. Negocierile ETS uh, de acum s-ar putea să nu uh, rezolve mare parte din probleme și de aceea noi considerăm că e nevoie de următoarele lucruri. Volumul rezervat de 5-7% la licitație pentru a um, prevăzut pentru a scădea cu 5,5% pe an ar trebui să înceapă până la 49% ca să țină cont de realitate. Apoi, în ceea ce privește plafoanele ETS, acestea trebuie să se bazeze pe instalațiile care există, fără niciun fel de reducere anuale artificiale sau uh, excedente. Sectoare precum sectorul uh, oțelului sunt uh, cu risc mare și ar trebui să primească o alocare 100%, compensare totală pentru CO2 și um, alocările um, nedistribuite ar trebui să fie supuse mecanismul de alocare liberă. Și să știți că chiar dacă toate acestea ar fi transpuse în realitate, în continuare multe fabrici uh, care se îndepărtează acum de aceste plafoane vor trebui să facă față unui, unor costuri extrem de ridicate și eventual vor trebui să închidă. Uh, în rezumat, la final, domnule președinte, în opinia noastră, uh, mecanismul ETS post-2020 riscă să externalizeze joburi, locurile de muncă și să internalizeze și să import, Uh, să importe carbonul. Uh, e foarte important să ținem cont de acest lucru și e important să devenim, să devenim, mă scuzați, un actor lider în acest, punct, în acest domeniu, să avem costuri cumulative de ener- pe energie, un lucru vehiculat deja astăzi în această încăpere, să existe adaptări ale sistemului ETS în urma unui dialog cu industria pentru a evita captarea carbonului post-2020. A fost uh, făcut un comentariu cum că captarea carbonului nu este o problemă, așa cum uh, se manifestă ea acum, dar pe noi ne îngrijorează ce vine după 2020 dacă lucrurile continuă tot așa. E nevoie de un domeniu omogen pentru sectorul oțelului în Europa care să ne permită să avem cinci obiective cheie. Să menținem ocuparea, nu uitați, e vorba de peste 300.000 de locuri de muncă și totuși acestea au fost reduse din 2007 încoace, să rămânem un element important în lanțul de aprovizionare și vă amintesc că, că v-am spus că un, de, că un euro de hotel în economie generează 3,1 uh, euro în alte lanțuri de aprovizionare, să îmbunătățim eficiența energetică pentru a ține piept importului, să investim în afacerile noastre pentru a stimula inovarea și în al cincilea rând, dar nu în ultimul rând, să avem în vedere consecința națională a acestor acțiuni, să devenim un partener de acțiune pe lângă Comisia Europeană ca să atingem obiectivele Europei. Împreună considerăm că vom reuși să găsim soluțiile competitive corecte pentru că obiectivul cheie este să nu pierdem la categoria uh, competitivitate în plan global. Așa cum a spus domnul comisar mai devreme, sunt acțiuni care influențează competitivitatea și a sosit momentul să le analizăm din punctul de vedere al ETS și al energiei. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Toate aceste cifre au fost foarte interesante, industrii diferite și totuși multe probleme similare, multe probleme și concluzii. Trecem acum mai departe. Avem uh, industria chimică, dacă bine îmi dau eu seama. Cel al treilea vorbitor, domnul Tilman. de la Berlin. Dumneavoastră v-ați format la Universitatea din Kiel, aveți uh, un doctorat obținut în Frankfurt am Main și sunteți acum uh, invitatul nostru, aveți o poziție înaltă la Centrul de cercetare din Germania, uh, VCI, ați lucrat și pentru BASF, ca și director executiv uh, la Consiliul uh, pentru Industria Chimică Europeană și v-ați întors după aceea la BASF, iar acum sunteți director al Asociației pentru Industria Chimică din Germania. Va fi foarte interesant să vă ascultăm și să constatăm dacă e o diferență între BASF Belgia și BASF Germania. Va fi foarte interesant să ascultăm perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește formarea costului energiei. Aveți cuvântul. Vielen Dank, Herr äh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. jetzt nicht über eu nu voi vorbi acum despre diferențele la nivel industrial, la nivel de asociații între Germania și Belgia, ci doresc să vorbesc despre industria chimică, despre competitivitate și costul la energie. Industria chimică este ramura industrială cu cele mai mari costuri uh, la energie și cu cea mai mare nevoie de energie și la noi uh, elementul special este că atât uh, materia primă cât și pentru energie, cât și pentru produse este foarte important. Deci prețurile la energie au pentru noi o formă uh, dublă de competitivitate. Presiunea este și mai mare și ambele elemente sunt la fel de importante. Uitați-vă puțin la costuri sau la uh, cantități. La electricitate, în Germania, avem un consum de 10 milioane Uh, cu de 10 milioane la uh, gospodării de 4 persoane. Deci cam asta este proporția despre care discutăm aici. Și trebuie să ne dăm seama că noi, cu produsele noastre, uh, purtăm în spate un rucsac al necesarului de energie pentru toate celelalte branșe din lanțul de valori, așa cum va, vi s-a explicat uh, deja. Noi suntem cei care punem energia în produse pentru ca alții să poată obține și utiliza produse de înaltă performanță de acolo se poate face celule solare, um, mașini, calculatoare, clădiri, tot ce vă puteți imagina. Deci dacă nu am uh, depune efort aici, atunci în lanțul de valori nu am avea produse de înaltă performanță. Și este un aspect foarte important acesta. Și de aceea, pentru noi, este foarte important să discutăm despre întregul lanț valoric și să avem o viziune de ansamblu, nu să tratăm totul individual, domeniu cu domeniu, ci pentru noi este foarte important să um, vedem ce, e, ce primează pentru întregul lanț de valori. Dacă uităm la industria chimică, cronof, energofagă, um, e simplu să ni se spună consumați mai puțin energie. Uitați-vă la cele trei uh, curbe care arată cât de eficient suntem cu energia. Linia de sus arată producția, evoluția producției din 1990 încoace, care a crescut cu 60%. Linia de jos arată um, consumul specific de energie care a scăzut. Deci, eficiența energetică din 1990 și până acum, în principiu, a fost dublată. Și eu cred că mesajul este foarte clar aici, este foarte important. Deci, cu toate eforturile, um, eficiența va spori foarte încet, pentru că noi deja am parcurs o cale lungă. Ne-am putea întreba care sunt forțele motrice pentru competitivitate în ceea ce privește energia. Prețul la electricitate, prețul la materia primă pentru energie și materiile prime. Materiile prime care reprezintă substanțele chimice de bază și care au un preț global în general, pe piața globală. Deci suntem într-o concurență mondială cu Uh, produsele noastre față de prețurile mondiale și trebuie totuși să avem în vedere și prețurile sporite la energie care trebuie suportate de către noi. Aceasta este diferența cea mai importantă. Dincolo de toate acestea, în Europa avem puține resurse proprii și avem o piață suprareglementată. Cele două linii pot fi tratate foarte ușor, pe de o parte gazul, pe de o parte prețul la electricitate. Deja s-a spus foarte clar că există o diferență flagrantă la prețul de gaz și deja s-a discutat între experți ce putem face pentru a scădea prețul la gaz. Am putea face fra fracturare hidraulică în Europa și atunci uh, am avea o ofertă mai mare de gaz și am uh, scădea prețul la gaz care astăzi în continuare este de două, trei ori mai scump în Europa comparativ cu SUA. La electricitate vedem foarte clar că în ultimii ani prețurile au crescut pentru industrie. E o minciună, întrerupe domnul Turmes. Încetați! Tocmai s-a dovedit că nu e adevărat. De ce arătați statistica asta, intervine domnul Turmes? Doamne, le spune președintele, vă rog frumos. Permiteți-mi să-mi închei uh, ideea, spune expertul. Deci, la prețul la electricitate trebuie să facem o diferențiere foarte clară. Dacă este prețul la electricitate unde avem în vedere doar domeniile energofage sau uh, dacă este și uh, prețul după ce am scăzut toate subvențiile. Dar în industria chimică, nici măcar 10% din întreprinderi nu sunt subvenționate. Restul plătesc prețul întreg. Deci, uh, de acolo nu puteți pur și simplu să spuneți că mint, îmi pare foarte rău, nu aveți dreptate. Și dacă comparați puțin prețul la electricitate, veți vedea că în ceea ce privește relația cu SUA, noi plătim de două ori mai mult, de exemplu în Germania. Și ca să spun și mai clar, am uh, pregătit un sondaj între membrii noștri, vi-l prezint, arată, o com- arată date comparative. Und zwar sehen Sie in der obersten Linie Sus, prima linie, Germania. Am relativizat totul în mod intenționat ca să nu discutăm despre prețul uh, pe piață pentru fiecare întreprindere, dar linia de sus arată cât plătesc firmele din uh, Germania, prețul la electricitate și apoi uh, ce plătesc aceleași în, în alte filiale, în regiuni importante din lume, de exemplu în SUA sau în China. Luăm doar cele două ca exemplu și vă dați seama că iarăși în ceea ce privește locația, noi plătim cam de două ori mai mult. Deci, iarăși, aici concluzia nu poate fi decât una. În Germania avem un dezavantaj concurențial și indiferent cum privim lucrurile, că bag în calcul uh, subvențiile uh, sau nu, situația tot așa rămâne. S-a mai discutat această problematică chiar aici, chiar astăzi, cu privire la uh, uh, industriile energofage care ar putea fi uh, reglementate în anumite feluri, dar nu se poate, pentru că noi, de fapt, utilizăm în mod continuu instalațiile noastre și dacă am apăsat butonul oprit, pornit, atunci costurile ar spori și n-am fi deloc uh, cu mai, mult mai mult eficient. Ideile în sine sunt bune, dar n-au nici în clinici în mânecă cu realitatea lucrurilor și de aceea nu sunt soluții acceptabile în opinia mea următorul subiect. Ne uităm la subiectul reglementărilor, la cum sunt compuse prețurile și costurile. Colegii mei deja v-au arătat, iar, iar o, comparație, o comparație între SUA și Germania. În Germania ne poziționăm un pic mai bine în ceea ce vește prețul la electricitate. Avem cam aceleași costuri la uh, rețele și alte instalații, dar avem un preț mult mai mare uh, în ceea ce privește, uh, sau o situație mult mai uh, uh, amplă în ceea ce privește regenerabilele și avem și o povară cu privire la ETS. Vedeți cât de mari sunt diferențele concurențiale pentru industria chimică iarăși în relația Germania-SUA. Și există și o lacună pe care o puteți constata. E exact lacuna concurențială, unde suntem noi dezavantajați și unde noi avem mai multă eficiență, de fapt. Asta e problema în industria chimică. Mai departe. Primele rezultate. 10 secunde extra. Dar primesc cel puțin 10 secunde în plus pentru întrerupere, spune vorbitorul. Primele rezultate arată foarte clar in, uh, evoluția investițiilor. Cu uh, linia albastră nu e mare lucru, dar cealaltă linie este investiția firmelor germane în străinătate și aceasta vă arată că mai ales uh, cu gazul de șist am obținut câștiguri importante în ceea ce privește investițiile în străinătate. Care este forța motrice, mă puteți întreba? Bineînțeles că piața Uh, este cea care dictează investițiile. Nu pun sub semnul întrebării asta, dar uitați-vă sus uh, în uh, grafic. Vedeți că în SUA merg mare parte din investiții și sunt investiții în instalații energofage pentru că acolo energia este foarte ieftină. Deci dacă noi astăzi analizăm acest subiect și întrebăm, ne întrebăm unde este competitivitatea noastră, avem într-adevăr o uh, nevoie mare de energie care nu poate fi schimbată. În al doilea rând, avem un dezavantaj clar în ceea ce privește situația față de competitorii noștri, cum ar fi SUA. Avem o poziție mult mai proastă în ceea ce privește costurile cu uh, schimbările climatice și pol- politica de protecție a mediului și astăzi deja există o problemă cu investițiile pentru că există o externalizare către SUA. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Even, uh, well, uh, more, more, more strong message, uh, message than it was uh, previously. For... A fost un mesaj și mai solid decât cel anterior din Belgia. Și ați avut uh, un mediu foarte dificil în care a trebuit să vorbiți. Acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Domnul Piper de la PP. Ich möchte zunächst eine Grafik Mulțumesc, aș vrea să comentez uh, unul dintre graficele care s-a prezentat aici. La sfârșitul primului panel, uh, când dorea să dea impresia că în esență prețurile speciale la <clears throat> industriile energofage ar trebui să fie pur și simplu abolite, ceea ce ar duce la prețuri mai mici la electricitate. Era un grafic cu efect de manipulare, chiar dacă ar fi prețuri eh, special abolite la industriile energofage, asta n-a reprezentat decât o parte a economisirii pentru gospodării, ceea ce înseamnă că ar fi prețuri ușor mai mici pentru gospodării, dar nu cu mult. Am o întrebare pentru toți cei trei domni de la prezidiu. Statisticile au fost foarte impresionante în legătură cu prețurile la energie și rucsacul de dioxid de carbon Mă interesează să aud ceva despre activități de investiții în fiecare dintre domeniile dumneavoastră. Unde investiți în piețe noi? Unde investiți? În ce locații industriale? În ce colțuri ale lumii vă îndreptați atenția? Și în ce măsură noi investiții industriale afectează Uniunea Europeană? președinte. Primul rând, vreau să le transmit celor care au venit astăzi aici că, din punctul nostru de vedere, protejarea industriei europene constituie prioritatea maximă și nici de cum nu suntem în favoarea dictonului uh, să exportăm uh, locuri de muncă și să importăm uh, carbon. Din punctul meu de vedere, aș vrea să vă, să vă pun câteva întrebări, dar legate de experiența mea din România despre industria chimică nu pot să vă spun mare lucru, pentru că din 8 combinate anul trecut au fost închise 7. Dar sper că cu noua politică pe care uh, Comisia a adoptat în domeniul gazului natural, această problemă să fie rezolvată și să ajungem la niște prețuri care să fie bazate pe criteriul uh, pieței. Uh, am să mă refer la industria siderurgică pentru că eu provin din orașul în care domnul Samadar uh, a venit pentru prima dată să lucreze în Galați. Ehm, sigur că atunci erau 40.000 de oameni care lucrau pe platforma combinatului siderurgic, acum mai sunt doar 7.000. Ehm, și ehm, <clears throat> e o chestiune pe care eu nu înțeleg foarte bine. Care e strategia Comisiei Europene? Eu, direct, când eram acum trei ani de zile membru al guvernului, am încercat ca să văd dacă nu poate să cheltuiască bani din fondurile europene pentru creșterea eficienței energetice. Răspuns, Uh, industria siderurgică din România nu se califică pentru proiecte europene de creștere eficienței energetice. A doua <clears throat> uh, chestiune. Dacă nu există niciun fel de sprijin și există chiar o interdicție de creștere eficienței energetice, cum anume ar putea totuși presupunând până absurd că sunt încăpățânați și vor să stea neapărat să lucreze în Europa. Cum să facă acest lucru? Pentru că ei trebuie să aibă o minimă măcar să aibă un break-even dacă nu își propun totuși să scoată și niște bani. Și aceste chestiuni cred că trebuie puse foarte clar pe masă. Și încă o chestiune legată de ITS. Într-o întâlnire precedentă, reprezentanții industriei siderurgice au afirmat următoarea chestiune. Că nu există nicio singură fabrică de oțel în Europa care să îndeplinească condițiile de benchmark din uh, uh reforma ITS. Este adevărat acest lucru? V-am întrebat pe dumneavoastră domnul istoric și nu mi-ați răspuns la această întrebare. Vă întreb pe domnul Samadar. Vreo fabrică din Europa al lui ArcelorMittal îndeplinește benchmark-ul care este stabilit în reforma ITS? Thank you. Și dacă da, care e aceea? Cu și în Thank ce you află? very much for your... Președintele întrerupe. Acum domnul De Bacher de la ALDE. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări. Mi-aș ruga pe cei de la prezidiu să descrie, deși poate e mai dificil, care e costul energiei în costul total de producție. Pentru că vorbim aici de 5%, 10, 15, 50%, pentru că e important, pentru că dacă vorbim despre competitivitate, e o parte mare din costul de producție sau sunt alte elemente de reglementare, costuri cu munca la fel de importante? A doua întrebare, ETS și în Parlament și în Comisia noastră o să fie o dezbatere majoră, să spunem cinstit, și nu va fi ușor să ajungem la un compromis nici pentru sectorul energie, nici pentru industrie, <clears throat> nici pentru a mări competitivitatea globală a economiei europene. Și întrebarea, <clears throat> care ar fi un preț corect și echitabil la carbon și ce structuri de combatere a delocalizării carbonului să se includă? Ultima întrebare se leagă de ultima imagine a domnului Hess când se vorbea despre inovare. Știu că industria dumneavoastră e întotdeauna în linia întâi inovării, dar investiți și în economia circulară, în sensul în care am auzit cuvântul bond, a spus că integrarea diverse componente e ceva important cum investiți și în economia circulară și vedeți multe inovații și acolo pentru a capta dioxid de carbon și le reintroduce în ciclul obișnuit de producție. Thank you very much, colleague. Uh, Mr. Turmes, The Greens. Mulțumim, domnul Turmes, de la Verzi. Um, I think we, it's interesting, we had... Cred că e interesant că avem uh, aici oaspeți universitari care sunt utri și care au arătat No, no. Sorry, sorry, none of the two was invited by me. None... Scuzați-mă, dar eu nu i-am invitat pe niciunul dintre cei de aici, spune vorbitul. Avem doi profesori universitari care ne arată că astăzi la electricitate industriile energofage și îmi pare rău că pe ele le reprezentați prin combinația cu energie regenerabilă, ceea ce duce la prețuri în mai mici și excepțiile la diverse lucruri care la nivel european sunt definite prin decizii de ajutor de stat din aprilie <clears throat> că există prețuri foarte aproape de piața în groș, apoi ne arătați, mai ales dumneavoastră din Germania, ne arătați un grafic în care sugerați că prețurile sunt de 3, 4, 5 ori mai mari. Și atunci, ca factor de decizie politică, între universitari și lobbyiști, eu cum să aleg? Dacă nu, singura cale prin care ați putea, de fapt, să mă convingeți ar fi wonder spune vorbitorul. Deci să ne arătați cifrele reale, facturile. Și atunci putem să vedem dacă dumneavoastră aveți dreptate sau cei din universități au dreptate. Trei întrebări eh, pentru cei de la Mital. E adevărat că firma dumneavoastră a câștigat 400 milioane de euro din faza 1 și a doua a ETS, în al doilea rând. Compania dumneavoastră a cumpărat credite internaționale în anii din urmă și poate o întrebare și pentru BASF. În a doua jumătate a lui 2012 a existat aproape un miliard de credite internaționale cumpărate cu 0,5 euro pe tonă. Și întrebare, ați cumpărat și doi mai aveți din ele? Pentru că, din când înțeleg, ați făcut hedging care merge nu numai până în 2020, ci și după aceea. Deci aveți certificatele. Președintele le întrerupe. Vă mulțumesc. Și ultima întrebare. Industria siderurgică, următorul vorbitor de pe listă, Intervenție fără microfon. <clears throat> Îmi pare rău, domnule coleg. And, uh, next speak. Următorul vorbitor, doamna Nibler. Vă rog să începeți. Îmi pare foarte rău. Timpul a expirat. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc celor trei vorbitori. Am considerat că observațiile lor au fost foarte interesante și prima mea întrebare, domnul Tilman deja a s-a referit la contribuția antevorbitorilor din panelul anterior. Uh, vreau o poziție din partea uh, celor trei față de ce s-a discutat în primul panel. Uh, poate că ar fi bine să amestecăm panelurile data viitoare, domnule președinte, ca să fie mai intens totul. În ceea ce privește eficiența energetică, s-a spus că din 1990 până în 2015 aceasta s-a dublat dar o provocare. De ce să se termine lucrurile aici? Unde mai sunt capacități? Unde este loc de mai bine? Știu că sunt anumite limite fizice, dar de ce să nu mergem mai departe cu eficiența energetică, dacă oricum în ultimii ani a dat dovadă de atâta ambiție? Apoi, în ceea ce este prețul la CO2, domn, colegul meu a menționat deja asta, avem acum un preț redus la dioxidul de carbon, uh, la bursă, și eu uh, cred că e loc de mai bine dar uh, din ce, cum este fezabil din punct de vedere economic. Și reprezentantului industriei oțelului. Am înțeles că industria oțelului are probleme mari, mai ales din cauza evoluțiilor în China, din cauza concurenței masive care vine din China la ora actuală. Am avut o dezbatere aici cu privire la statutul de economie de piață pentru China în ceea ce privește obligațiile OMC asumate acum 15 ani. Nu e asta principala problemă pentru dumneavoastră, de fapt, tot așa întreb ca o provocare, mai ales uh, că discutam despre renovare, re, despre revizuirea sistemului ETS. Mulțumim foarte mult pentru întrebări, doamnă. Și acum uh, revenim la experții noștri. Then I ask you, maybe... Și o să vă invit poate în ordinea inversă. Începem cu BASF Germania și apoi industria siderurgică și încheiem cu BASF din Belgia. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce activitățile de investiție, domnule Tipper, dumneavoastră m-ați întrebat și am avut exact un slide care a arătat că investițiile în Germania practic servesc doar uh, menținerii instalațiilor, nu se construiesc instalații noi. Deci marile instalații energofage pleacă din Europa în regiuni unde energia este ieftină, în principal SUA, unde se construiesc asemenea instalații, mai ales că acolo gazul de șist este foarte ieftin, e ieftin uh, și electricitatea și mai sunt uh, uh, exemple cu materia primă pentru panourile solare. Și acolo sunt instalații doar în SUA, pentru că totul este mult, mult mai ieftin la prețul de producție. E nevoie de uh, multă, multă electricitate pentru a produce polisiliciu. Domnule Nica, dumneavoastră mi-ați adresat o întrebare, dar mai degrabă merge către comisie cu privire la situația fabricilor închise din România. Am primit o întrebare și despre costurile totale și investițiile totale. Stați puțin să mă uit în notițe. Am încurcat lucrurile. M-ați întrebat despre costurile totale și uh, economia circulară. Pentru industria chimică e la ordinea zilei asta. Domnule Ghest uh, a spus că noi suntem o industrie uh, interconectată și încercăm să avem uh, totul sub formă de cerc. Orice deșeu dintr-o fabrică este utilizat, dacă este posibil, în așa fel încât să devină materie primă într-o altă instalație. Uh, un exemplu, prin Uh, la un moment dat uh, am lucrat cu derivate și am obținut astfel uh, substanțele pentru vopsele. Deci este un proces de investiție și de uh, intervenție constantă la noi. Domnule Turmes, v-ați referit la energiile energofage, la uh, prețurile angro. Ei bine, cam în aceeași direcție s-a întrebat și, și, și întrebarea doamnei Nibler. Uneori uh, daltoniștii vorbesc de culoare. Și dacă amestecăm toate întrebările, n-am cum să vă ofer un răspuns clar. Vă dau un exemplu. Ca furnizor uh, de servicii energofage, într-o instalație care merge non-stop și care oferă câștig doar dacă merge non-stop, n-am cum să uh, cumpăr curent ieftin doar când este ieftin, ci fac, uh, semnez contracte pe termen lung pentru furnizare de electricitate, care nu întotdeauna sunt acoperite de curbele pe care le-am văzut noi uh, în prezentarea mea. Asta este situația pe piață. Acolo sunt uh, făcute acoperiri cu date statistice care nu se potrivesc. De aceea lucrurile trebuie analizate în detaliu și acesta a fost și motivul pentru care mi-ați oferit o întrebare intermediară și am arătat diferența cu privire la locație. La Berlin, la, ministrul, la Ministerul pentru Economie, ne preocupă acest aspect și tocmai de aceea am zis, haideți să comparăm puțin locația și am arătat exact unde sunt diferențele pentru noi, cu diferențe la preț, de exemplu dacă ești în Germania sau dacă ești în SUA. Apoi, în ceea ce privește costurile totale pentru energie. Iarăși, în chimie, costurile sunt de 21-22% și dacă uh, scot uh, materiile prime, ne aflăm deja la 30% din costurile totale. În ceea ce privește avizul panelului 1, da, v-am spus că lucrurile cumva sunt amestecate, iar în ceea ce privește eficiența energetică și ce mai putem noi face, sigur că facem ceva, dar uh, uh nu mai avem aceleași uh, rate impresionante uh, de eficiență ca la început. Plus că am pornit uh, de la situația reunificării după 1990 și acum uh, cred că o să avem uh, cam 1-2% eficiență energetică maximum anual. Deci trebuie să vedem puțin cum privim lucrurile și să punem totul în contextul ciclului de investiție. Deci și dacă fac investiții de menținere, nu le fac anual și nu fac totul deodată, ci există această muncă în cicluri. Ultima întrebare s-a referit la prețul pentru dioxidul de carbon. Astăzi, la un preț de 8 euro pentru certificat, avem în Germania costuri de 200 uh, de milioane și compensația deja a fost scăzută. Și dacă discutăm despre un preț așa cum a fost gândit de comisie după reformă de 40 de euro, atunci asta ar însemna 2,2 miliarde, deci nu 200 de milioane pentru industrie. Deci vedeți puțin marja uh, de la 8 la 10 euro și până la 40 de euro. Cam ce pârghie există și cu ce efect asupra noastră. Vă mulțumesc. Uh, uh, domnul domnul Turmes întrerupe. Domnul Turmes întrerupe și, domnul, și președintele intervine. Domnul Salini Massimiliano. Îmi pare rău. Erați pe partea cealaltă, pe verso. V-am sărit. Aveți cuvântul. Come questa. E, eh, la, quindi sarò... Eh... Mulțumesc foarte mult. Nu o să vă rețin multă atenția. O să fiu și politicos. Și eu pot să fiu și provocator, dar nu acum, pentru că ați fost atât de amabil să-mi dați timp. Trebuie să am o atitudine constructivă. Oricum, nu vreau să fiu provocator astăzi. Două observații. Cred că Problema costurilor la energie e o amenințare majoră, dar o a doua amenințare. Prima, la adresa industriei europene, după părerea mea, e riscul recunoașterii Chinei drept economie de piață. Iată cele două amenințări. În sistemul de energie, în timp ce așteptăm o adevărată uniune energetică, există două lucruri la care ar trebui să ne gândim. În primul rând, un aspect la care s-au referit toți vorbitorii în ce privește sistemul de garanții și tariful unic pentru mari consumatori de energie și al doilea aspect, problema dificilă a compensării pentru costurile indirecte. Sunt convins de nevoia unei compensări autentice pentru costurile indirecte. Știm că există elevi mai buni și mai puțin buni în Europa. Sunt înconjurat de colegi din Germania. Germania e elevul bun, Italia, țara în care vin eu, e elevul mai puțin bun. În ce privește compensarea costurilor indirecte, nu credeți că ar trebui să avem un nivel mai bun de armonizare care să faciliteze lucrurile pentru industrie? Președintele, o să vă rog să faceți observații succinte în încheierea ședinței noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, prima întrebare din partea domnului Nica. Răspunsul e destul de simplu. Niciuna dintre fabricile noastre nu poate să respecte benchmark-ul și din câte știm noi, nimeni din industria siderurgică, indiferent de nivelul de tehnologie, nu poate să atingă nivelul benchmark-ului. Iată cauza din spatele a ce v-am spus în prezentare, și anume că E un lucru care trebuie să fie revăzut. În legătură cu întrebarea legată de credite în exces, fazele de început, faza 1 și 2. Aceste excese au fost provocate de situația de criză din perioada respectivă. Nu ne-am dorit criza pentru că a avut un efect uh, extrem de negativ asupra industriei. Veniturile generate de acele excedente au fost reinvestite în afacere, investiții în uh, domeniul energofac pentru a ne pregăti pentru mecanismul uh, angro ETS și apoi industria, inclusiv noi înșine, achiziționăm din nou acele credite pentru a putea exploata fabrica fără crize Aici nu facem hedging, iar în 2020 nu vom mai avea credite, ceea ce rămâne o îngrijorare pentru noi. În legătură cu cealaltă întrebare, cea legată de priorități, aveți perfectă dreptate că dimensiunea și intensitatea problemei sunt dinamice, se schimbă în timp. În acest moment, da, China și statutul de economie de piață reprezintă cea mai mare problemă sau amenințare pentru noi, dar cea mai mare <clears throat> parte a prezentării s-a referit la scenariul prevăzut pentru după 2020. Nu m-ați auzit vorbim mult despre China, dar da, situația de pe teren fiind cea care este în prezent e principala preocupare. În ce privește scenariul care intervine legat de structura de tarife. Aceasta e principala noastră preocupare. Nu prețul în sine. Preocuparea este dacă putem juca pe un teren echitabil. Atunci marjele industriei o să ne încurajeze și o să facă posibil să reinvestim în noi tehnologie urmând uh, orientările comisiei în ce privește ce vrem să obținem din ETS. Marjele din industrie nu sunt în intervalul respectiv. Suntem într-un scenariu în care că e extrem de negativ și apoi dacă în plus nu există terenul de joc echitabil și vine o țară din alte țări în Europa fără genul de costuri prevăzute după 2020, atunci uh, o să avem mari probleme. Acesta e răspunsul meu, domnule președinte. Thank you very much. And uh, Mr. De Guest, your remarks. Domnul uh, De Guest, comentariul dumneavoastră. Îmi promit, domnule președinte, că nu vă răspunde la toate întrebările pentru că nu mai avem timp. Aș dori să revin la întrebarea legată de eficiența energetică. Uh, Eficiența energetică încă este ADN-ul industriei noastre și încă este ADN-ul companiei pentru care eu lucrez BASF. Și acum ă, două aspecte. Noi vom încerca să ne ă, axăm pe structurile noastre și să investim în planuri de ă, eficiență energetică. E important să existe sisteme de management al Uh, consumul de energie pentru a înțelege exact ceea ce facem. În al doilea rând, mă bucur că vom, ne vom axa tot mai mult pe eficiența energetică și în ceea ce privește sectoarele non-ETS. Făcând asta, vom uh, descoperi contribuția industriei chimice și a produselor chimice la toate aceste sectoare unde um, încă se mai pot face îmbunătățiri din perspectiva eficienței energetice. Mă gândesc la transporturi sau la alte asemenea sectoare. Uh, deci eficiența energetică este chiar în inima industriei noastre. Apoi, în ceea ce privește prețul la dioxid de carbon, da, sigur, uh, suntem mai mulțumiți atunci când uh, Uh, putem interveni în ceea ce privește prețul uh, la dioxid de carbon pe plan uh, mondial, însă pe plan mondial, repet. Și de asta a fost importantă conferința COP21 la Paris, pentru că pentru prima dată s-a obținut un acord mondial. Însă acum haideți să punem în aplicare un acord mondial pornind de la un context global fără să pierdem competitivitatea din Europa. Și apoi, firește, în orice economie circulară nu vorbim doar despre conceptul fărbund, Uh, pentru că economia circulară are de-a face și cu produsele pe care noi le dezvoltăm. Iar atunci când văd că o treime din uh, tot bugetul grupului nostru BASF uh, merge înspre această direcție, atunci sunt convins că economia circulară va fi un factor cheie de succes pentru toate industriile la un loc. Dar apoi va trebui să luăm în considerare tot lanțul valoric, nu doar din partea unei singure industrie, ci din partea tuturor sectoarelor. Domnul președinte, v-am promis să fiu succint. Însă ce se întâmplă cu factura, întreabă domnul Turmes. Mulțumesc foarte mult, domnule de Ghes. Sunt domnul președinte, aș dori să uh, rog pe domnul Stilman să mai ia o dată cuvântul. Dați-mi voie să vă reamintesc, stimați colegi, că uh, în ambele părți ale audierii noastre am avut reprezentanță din uh, partea mediului științific. Uh, primul grup al experților, uh, profesorul Neuhoff a reprezentat mediul academic, acum domnul Tillman, care ocupă o poziție postdoctorală în cadrul uh, uh institutului și se ocupă de activități științifice la Universitatea Tehnică. Puteți să regăsiți toate acestea în CV-ul uh, dânsului. Practic, ambele grupuri de experți au fost perfect echilibrate, iar acum vorbesc despre fapte, despre nimic altceva. Acum uh, vă rog să dați un răspuns la întrebarea domnului Salini. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai ne-ați întrebat, m-ați întrebat cu privire la compensații. Compensațiile pe care le primim în Germania sunt de 160 de milioane la ora actuală pentru costurile de certificate, hmm, la costurile indirecte și uh, pe piața energetică Vedem că ar trebui să se întâmple același lucru și în alte țări europene, dar până acum nu este foarte clar cum vor evolua lucrurile, pentru că viitoarele compensații ar însemna 600 de milioane de euro la 2,2 miliarde. E un dezechilibru și o problemă. Deci, pe de o parte, primim ceva acum, dar pe viitor vom primi mult mai puțin și acest lucru ar trebui să fie o regulă valabilă pentru toți. Este corect. Uh, thank you very much. Uh, uh thank you very much. Um, uh, uh... Mulțumim foarte mult uh, experților noștri. Acum uh, ajungem la concluzii uh, care vor fi formulate de domnul Dominic Ristori, director general al DG Energy. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii ai ITRE. În ceea ce privește competitivitatea Uniunii Europene în materie de energie, aceasta este o mare provocare, însă e bine să ne distanțăm uh, puțin uh, pentru că avem de face cu uh, discuții controversate și apoi să vedem ce am obținut în Europa datorită efectului politicilor europene în general și, în special, uh, datorită politicii energetice europene. Mai întâi, uh, a devenit posibil să asigurăm o decuplare majoră între creșterea economică și energia uh, și consumul de energie. Deci o decuplare a creșterii economice de consumul de energie, care a reprezentat un imbold serios înspre direcția eficienței energetice, ca aceasta uh, să fie un adevărat succes în Europa. Dați-mi voie să vă spun că Cu siguranță, economia europeană a folosit uh, într-o manieră mai eficientă energia în comparație cu principalii noștri competitori. Acest lucru este absolut clar dacă e să analizăm rezultatele obținute în ceea ce privește uh, intensitatea energetică. Asta de mai bine de 20 de ani. Este așadar clar că noile tehnologii, mai ales în ceea ce privește sectorul uh, chimic, sectorul uh, uh, construcțiilor, al oțelului, există un potențial de a îmbunătăți încă și mai mult eficiența energetică. Ori aceasta este o cale pe care ar trebui să continuăm pentru că asta face diferența acesta a fost primul uh, comentariu. Cel de-al doilea. În ultimii doi ani am redus mult consumul de energie și mă refer și la ce s-a întâmplat cu prețul energiei, uh, mai ales a combustibilor fosili, uh, în țările cu care noi concurăm. Aceasta este o consecință a prețului mondial la energia electrică. Uh, energia noastră costă mai mult cu de 1,7 ori decât cea din uh, Statele Unite. În 2013 uh, ne aflam la o valoare de 2,5, 3 ori mai mare prețul nostru. Această tendință este valabilă și când vorbim despre prețul la gaz un alt capitol important. Cel de-al treilea comentariu ar fi important să putem identifica diferitele componente ale prețului la energie. Pentru că este adevărat că dacă până la urmă 40% din uh, preț este legat de fapt de aspecte neenergetice, ar fi important să deschidem o dezbatere cu miniștrii responsabili de energie din statele membre, pentru că, până la urmă, asta reflectă o alegere făcută la nivel politic. După cum știți, ne-am hotărât să facem o analiză amănunțită a prețului la energie și a costurilor energiei. Am făcut un studiu prezentat de altfel Parlamentului și Consiliului și vom actualiza această analiză pe care o vom prezenta ca și rezultat final uh, la vară cândva. va deveni important să dezbatem apoi cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a reuși să incorporăm prețul la energie și costul energiei în așa numita guvernanță energetică. Acesta trebuie să devină un indicator energetic important. Știu ce atenție dat dumneavoastră și comisia dumneavoastră, domnule președinte, uh, guvernanței energetice. Prin urmare, va fi ușor să vă prezentăm niște propuneri în decursul acestui an. Vom avea o dezbatere importantă la momentul când va trebui să uh, negociem cadrul pentru energie și climă pentru 2030 uh, în contextul Consiliului European din octombrie 2014. Acum ar fi important, din aceleași motive, să facem un pas înainte pentru a putea incorpora în mod definitiv acest element ca indicator cheie. Și ultima mea remarcă, cea de-a patra, să înțelegem componentele costului uh, pe anul acesta, care ar putea duce la îmbunătățirea competitivității sectoarelor energetice. După cum știți, vom uh, prezenta noul design al pieței, uh, vom lansa acest concept pentru a putea reconcilia cu adevărat energia uh, regenerabilă cu piața internă. În același timp dorim să asigurăm stabilitate, investiții și un rol crescut al consumatorilor pentru că ei trebuie să participe într-o manieră mai activă în ceea ce privește economisirea consumului de energie. Aceasta va fi o adevărată revoluție energetică pentru că știm foarte bine de la descoperirea electricității consumatorii nu fac altceva decât să plătească factura. Acum uh, noi aflăm în situația în care putem face uh, o alegere crucială în ceea ce privește uh, consumul energetic, incluzând aici și momentul consumului. Ori asta ar putea duce la o mai mare profitabilitate a sectorului energetic. Totul trebuie să formulat într-o manieră coerentă pentru a ajunge la eficiență energetică prin revizuirea directivei care vizează acest sector și prin uh, revizuirea directivei cu privire la performanță. Astfel vom putea facilita investițiile, pentru că, după cum uh, știți, uh, există proiecte foarte bune pentru eficiența energetică, pentru energia regenerabilă și pentru interconexiuni pentru electricitate și infrastructurile de gaz și există o nevoie de a construi un nou pod între promotorii proiectelor pe de o parte și investitorii pe de altă parte. Acest lucru este absolut uh, crucial, iar pentru asta e nevoie de contribuția clară nu doar a BEI, ci și a băncilor naționale de această factură, precum și actorilor naționali pentru a dezvolta competitivitatea noastră pe plan mondial. Sunt uh, convins de faptul că dacă mergem în această direcție vom putea uh, stabili un nou uh, teren de acțiune echitabil care să includă pe principalii noștri competitori. Și pentru a încheia, pot să dau niște mesaje, să transmit niște mesaje pozitive să spunem că o companie se decide să investească în uh, sectorul uh, rafinărilor un miliard de euro chiar acum, astfel dând uh, un semnal pozitiv în ceea ce privește viabilitatea economică a proiectului nostru. Nici o companie nu ar face asta fără analiza tuturor elementelor economice. Acesta este un semnal pozitiv care chiar ne invită să facem și mai multe progrese în ceea ce privește un cadru juridic solid și stabil care să vizeze dezvoltarea încă și mai mult a competitivității noastre și reducerea costului la energie. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Domnul director um, general, mulțumim, Dominic, pentru concluzii. Cred că au fost uh, pertinente și întreaga această audiere a fost uh, foarte interesantă. Mulțumesc tuturor celor care au fost uh, prezenți aici, dar mai întâi mulțumim experților noștri, vorbitorilor noștri cheie și de asemenea și tuturor celor care se află în sală. Vreau să vă spun că abordarea dumneavoastră legată de această chestiune a fost foarte interesantă, la fel și prezentările Uh, voastre, așadar vă mulțumim încă o dată. Mă aștept să primiți aplauze din sală. Acesta este finalul uh, întâlnirii comisiei noastre ITRE. Uh, mai există chestiuni de discutat la diverse? Nu. Atunci, următoarea întâlnire pe 16-17 martie. Doamne, ce pauză lungă! trei săptămâni. Mulțumim mult, vă urăm toate cele bune. Acum v-am rugat să părăsiți sala cât se poate de curând, pentru că uh, dorim să începem uh, întâlnirea coordonatorilor. Deci nu se încheie pentru toți uh, colegii uh, această ședință aici.